Bonjour à tous. Buenos días. Morning. Dear colleagues, we're getting started again. Bună dimineața, dragi colegi. Începem și trebuie să încep reamintindu-vă că avem o zi foarte, foarte aglomerată avem o sesiune continuă, cu, tot cu vot electronic, până la ora 10 și un sfert. Atunci începe votul electronic, deci trebuie să aveți cartelele pregătite de vot. Dacă nu, trimiteți pe cineva să le aducă. Și apoi, uh, doamna comisar Vivian Redding ne va face o prezentare a programului de lucru pentru 2012 în domeniul justiției, începând cu ora 11 și până la ora 12 și jumătate. După aceea vom avea reuniunea coordonatorilor și uh, o pauză scurtă, după care, începând cu ora 14, o audiere privind situația din uh, Ungaria solicitată de unele grupuri politice, inclusiv ALDE și uh, Verzi, care va dura patru ore și jumătate. De aceea trebuie să începem, fiindcă trebuie să respectăm fiecare punct de pe ordinea de zi, uh, orarul pentru fiecare punct de pe ordinea de zi. Începem așadar cu uh, raportul domnului Co cu punctul numărul 3, iar domnul Coelho a solicitat amânarea prezentării raportului său. Dacă nu există obiecții, atunci adoptăm uh, ordinea de zi și comunicările președintelui. O să vă rog să uh, aprobați totodată și recomandările coordonatorilor pentru următorii raportori. Domnul Philip Clays pentru programul de justiție, pentru uh, sistemul de, uh, european de supraveghere a granițelor, domnul Ian Mulder, protecție consulară pentru cetățenii Uniunii în străinătate, doamna Edith Bowers, schimb asisten- programul de schimb, asistență și formare pentru protecția euro împotriva contrafacerii, domnul Augustin Diaz de Mera, Programul Drepturi și Cetățenie, doamna Kinga Gantz și uh, grupul uh, EFD ne informează despre o schimbare raportor pentru propunerea de regulament a Parlamentului European și a Consiliului de stabilire a dispozițiilor generale privind fondul de azil și migrație care i-a fost alocat domnului Lorenzo Fontana acesta îl va înlocui pe domnul Mario Borghețio din partea grupului EFD. Dacă nu există obiecții, se adoptă și ordinea de zi și trecem la primul punct și anume reuniunea comună a comisiilor LIBE și FEM. Nu este o primă reuniune de acest gen și am plăcerea să îi salut uh, alături de noi pe membrii Comisiei FEM, în uh, special pe domnul Gustafsson, președintele acestei comisii. Bun venit! Este o onoare să uh, prezidez alături de dumneavoastră pe acest subiect privind proiectul de raport pentru stabilirea standardelor minime pentru drepturile, asistența și protecția victimelor infracțiunilor. Avem doi raportori, doamna Teresa Jimenez Becerril și doamna Antonia Parvanova. Asta ca să vă reamintesc uh, punctul de plecare pentru această discuție. Este o inițiativă legislativă care are ca scop uh, înstărirea drepturilor victimelor în Uniunea Europeană. A fost prezentată de Comisie în mai 2011 și, conform procedurii legislative ordinare, uh, comisiile responsabile LIBE și FEM colaborează în baza articolului 51. coffee here. Thank you. Article 51 and uh, December, last December. Anul trecut, în decembrie, Consiliul a, abordat, uh, o abordare a adoptat o abordare generală care permite președinției daneze să înceapă negocierile cu Parlamentul European. Prin urmare, proiectul de raport uh, reflectă cooperarea dintre cei doi raportori uh, și termenul pentru, stabilirea, pentru depunerea amendamentelor a fost stabilit pentru 27 februarie, ora 12, prânz. Iar amendamentele vor fi analizate în martie, 21 martie, votul fiind programat pentru 27 martie. O să dau acum cuvântul domnului Gustafsson, președintele Comisiei FEM, pentru comentarii și observații, după care vom, îi vom asculta și pe raportori, doamna Jimenez Beseril și doamna Pârvanova, care ne vor prezenta principalele elemente ale proiectului de raport, după care reprezentanții Comisiei și al Consiliului vor avea ocazia să intervină. Domnule Gustafsson, mulțumesc frumos și pentru mine este o onoare să prezidez această ședință împreună cu domnul Aguilar. O să trec acum la limba suedeză, așa că vă rog să vă luați căștile. Jag vill börja med att säga att jag, att jag betonar det här otroligt... Aș dori să încep subliniind cât este de important să avem o bună cooperare între cele două comisii. Um, am lucrat foarte bine împreună. Pentru Comisia privind egalitatea de gen este o um, valoare foarte mare faptul că putem contribui la aspectele de gen din acest dosar. Uh, i så hög grad kvinnors rättigheter i hela Europa. Această propunere afectează într-adevăr drepturile femeilor din Europa. Pot spune că salutăm direcția generală pe care doamnele Jimenez și Pervanova au luat-o în acest dosar. Sunt de acord cu ele că propunerea Comisiei este una bună, dar ea poate fi îmbunătățită și poate fi făcută mai clară. Și uh, tocmai la acest lucru contribuie raportul nostru. Este important să definim foarte clar ceea ce înțelegem prin termenul de victimă. Trebuie să ne asigurăm că ele au dreptul la traducere, interpretare și asistență juridică în cadrul diverselor servicii de asistență. Mă bucur totodată că acest um, raport propus subliniază aspectul de gen al uh, drepturilor victimelor mai ales prin uh, două aspecte, violența bazată pe gen și violența domestică. Dar sunt încrezător că excelenta cooperare pe care am avut-o în acest dosar va continua. Vă mulțumesc frumos! Mulțumim, domnule Gustafsson. Să ascultăm acum uh, raportoarele. O să începem cu doamna Jimenez Beseril, dacă nu vă supărați. După aceea uh, cu, vom continua cu doamna Parvanova. Sugerez ca fiecare dintre raportoare să um, se limiteze la 5 minute pentru a avea timp și pentru discuții cu restul membrilor ținând seama, vă rog, de faptul ca fiecare intervenient să se le rezume la două minute, astfel încât să avem timp și de vot, pentru că atunci când uh, avem vot, acesta este programat la oră fixă, sunt membrii care vin din alte comisii la ora fixă, astfel încât trebuie să respectăm această oră. Doamna Jimenez Beseril, vă rog. Vă mulțumesc, domnule președinte. E o onoare să fiu raportoare în numele Comisiei Libe, împreună cu doamna Pârvanova și ca membra ambelor comisii am avut ocazia să urmăresc uh, multe rapoarte privind victimele. Și experiența mea de viață m-a făcut să am de-a face cu victime, mai ales ale victimele terorismului. Eu însă mi-am fost victima terorismului deoarece fratele meu și soția sa au fost uciși de, banda ter- de grupul terorist ETA în Sevilla. Eu mi-am dat seama de-a lungul timpului că victimele de foarte multe ori erau uitate și lucrurile ar fi trebuit să fie invers. Deci acest raport identifică foarte însemnat pentru munca noastră aici în Parlamentul European. Îi mulțumesc uh, Comisiei, doamnei Pârvanova, secretariatului și le mulțumesc tuturor organizațiilor de sprijin pentru victime care au uh, colaborat cu noi. Dat fiind uh, angajamentul meu față de victime, țin să mulțumesc Comisiei pentru faptul că s-a prezentat acest raport privind niște norme minime peste tot în Uniunea Europeană și sunt sigură că și președinția daneză ne va ajuta să apărăm drepturile victim victimelor. Și știu că vremurile sunt grele, se reduc fondurile, însă cu siguranță vom reuși să facem ceva. Trebuie să evităm dubla victimizare și să protejăm victimele. Astfel am economisit bani și am evitat niște servicii posterioare foarte costisitoare. Victimele suferă deoarece drepturile nu le sunt garantate. Un sistem de justiție comun și transparent peste tot în Uniunea Europeană e ceva de care avem uh, nevoie urgentă pentru uh, îndeplinirea uh, spațiului de securitate, libertate și justiție. Vrem să oferim sprijin și protecție victimelor, însă vrem de asemenea să-i ajutăm pe cetățeni să aibă mai mare încredere în sistemele lor de justiție naționale și în cele din țările vecine. Ca drept uh, principal e dreptul la informare, articolul 4, dreptul la interpretare și traducere, articolul 6, dreptul de a avea acces la serviciile de sprijin pentru victime, articolul 7, dreptul de a fi ascultat, dreptul la reparație și dreptul la protecția victimelor în timpul anchetelor și interogatorilor, articolul 20. În ciuda acestor propuneri, se pot face mult mai multe pentru a proteja victimele indiferent de răul pe care l-au suferit. Deci toate victimele ar trebui luate în calcul în această directivă și realitatea ne arată că de multe ori victimele nu denunță o infracțiune deoarece se tem, se tem de necunoscut, nu au încredere și din cauza lor, victimele sunt practic sufocate de experiențele teribile prin care trec, iar procedurile juridice sunt foarte grele pentru victime. De aceea, în timpul proceselor, victimele trebuie tratate cu respect, cu demnitate și mai ales într-o limbă pe care o înțeleg. Suntem de acord cu propunerea comisiei în care se vorbește despre victimele cele mai vulnerabile, însă noi preferăm să vorbim despre victime cu nevoi specifice, deoarece multe victime, mai ales cele care suferă de violența de gen sau care sunt hand, handicapate, suferă să nu nu doresc să fie numite ca fiind speciale. Să nu uităm copiii de asemenea. Deci noi credem că ar fi mai bine să vorbim așa, despre victime cu nevoi specifice. Credem de asemenea că trebuie să se țină cont nu doar de victimele care au suferit de traficul de persoane sau uh, de pe urma violenței sexuale, cum spune Comisia, să ne gândim și la alte grupuri de victime, de exemplu, Vrem să includem victimele terorismului, ale crimei organizate și uh, cele care sunt victimele violenței de uh, gen. De aici, aici am inclus mai multe amendamente, 70, de la 70 și 72. De asemenea, să nu uităm cazul victimelor terorismului. Aici credem că orice acțiune teroristă trebuie să fie considerată ca un atac asupra societății și valorilor noastre. De aceea, aceste victime trebuie să se bucure de un sprijin special și să nu uităm că cei care încalcă uh, drepturile individuale încalcă drepturile cetățenești. Grupul, grupurile de sprijin pentru victime ale terorismului cer patru drepturi. Dreptul la justiție, la memorie, la demnitate și la adevăr. Credem că e un pas uh, important să facem aceasta. Trebuie identificate nevoile victimelor înainte, în timpul și după procesul penal. În timpul acestui proces, de multe ori, autoritățile nu știu care sunt nevoile victimelor și e greu să cooperezi polițiștii, procurorii, întreg personalul trebuie să știe cum să se apropie de aceste victime în funcție de delict. Și de aceea vrem să extindem articolul 24 privind informarea generală a funcționarilor. Noi credem că în raport apar majoritatea priorităților pentru victime, însă cu siguranță, dragi colegi, prin amendamentele dumneavoastră veți îmbunătăți textul pentru a avea un raport drept, realist, care să facă față aspirațiilor pe care le au nu doar victimele, ci toți cetățenii, deoarece, din păcate, orice cetățean poate să devină victimă. Linia de demarcație e foarte subțire. Deci mulțumesc Comisiei, Consiliului, Secretariatului, consilierilor și, bineînțeles, îi mulțumesc doamnei raportor cu care am colaborat atât de bine. Și, doamnelor și domnilor, vă mulțumesc anticipat pentru contribuțiile dumneavoastră. Vă mulțumesc, doamnă Jimenez Beseril, acum doamna Pârvanova și pe dumneavoastră vă rugăm să vorbiți timp de 5 minute. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să-i mulțumesc și eu, domnule Jimenez, pentru cooperarea foarte bună și uh, metoda excelentă de lucru între uh, mine și uh, colega mea. Uh, acest raport va permite ca uh, Parlamentul să aibă o poziție foarte solidă în negocierile cu Consiliul. Aș vrea să mulțumesc secretariatelor ambelor comisie pentru că sprijinul lor a fost excelent și cred că a contribuit semnificativ la calitatea acestui raport. Am folosit și audierile libe și uh, sprijinul experților Consiliului și Comisiei și sper ca acest lucru să ne ajute ca în viitor să găsim o metodă mai ușoară de a ajunge la un acord de la prima lectură. Salutăm uh, propunerea Comisiei pentru o directivă privind uh, sprijinirea uh, victimelor infracțiunilor. Adoptarea cadrului legislativ va contribui la uh, a oferi victimelor tuturor infracțiunilor o acoperire, o cât mai vastă în toate, uh, pe tot teritoriul Uniunii. Din păcate, prima uh, primul text legislativ pe care l-am avut s-a adresat drepturilor uh, infractorilor, victimele vin pe locul 2, dar sperăm ca îmbunătățind calitatea acestui text să reușim să le oferim cele mai bune drepturi Vrem să ne asigurăm uh, totodată că se adoptă o definiție cuprinzătoare a victimelor și că se ține seama de situațiile acestora specifice atunci când se uh, creează servicii de asistență sau se formează uh, practicienii care sunt în direct contact cu victimele. Vă voi prezenta acum propunerile. Mai întâi, o definiție cuprinzătoare a victimelor pentru a răspunde nevoilor acestora. Înainte de a introduce orice altă dispoziție, am uh, uh stabilit că e nevoie de un uh, cadru perfect pentru uh, definirea acestor uh, concepte, astfel încât uh, evaluările, evaluarea valorilor, uh, nevoilor lor să se facă cât mai bine. Totodată trebuie să acordăm uh, importanță dinamic, dinamicii uh, genului, de aceea am introdus în amendamentul 31 um, dimensiunea de gen, făcând referire la victima agresată din cauza identității sale de gen. Pentru că violența um, afectează femeile în mod uh, disproporționat. O cincime până la un sfert din femeile europene au, s-au confruntat cu violență și peste o zecime au suferit violență sexuală uh, bazată pe uh, forță. Prin amendamentul 32 se include violența uh, din partea partenerilor sau altor membri ai familiei. Uh, care încalcă drepturile fundamentale ale victimei. O ultimă schimbare semnificativă, referire la victime care se află uh, în risc, uh, confruntate cu riscul de a fi intimidate în timpul procedurilor penale, precum și referire la uh, victimele cu nevoi speciale. Uh, spre deosebire de terminologia de victimă vulnerabilă, în special amendamentele 63, 66, 67. Considerăm că termenul de vulnerabil are conotații negative și poate fi uh, înțeles ca o uh, discriminare. De exemplu, foarte multe victime, inclusiv cele ale violenței bazate pe gen, nu vor să fie asociate cu vulnerabilitatea, chiar dacă au nevoi speciale și, de asemenea, persoanele cu dizabilități um, nu agrează uh, includerea în această categorie. Am inclus victimele violenței bazate pe gen uh, și victimele uh, violențelor în categoria specială a victimelor cu nevoi speciale. În ceea ce privește evaluarea victimelor și a serviciilor de asistență, cele identificate cu nevoi speciale trebuie să aibă uh, Uh, măsuri speciale pen, în timpul procedurilor penale. Um, amploarea acestor măsuri trebuie stabilită printr-o evaluare uh, de la caz la caz, să se țină seama de criterii precum vârstă, gen, orientarea sexuală, natura infracțiunii și dacă victima este sau nu cetățean străin. Pe lângă serviciile de asistență necesare, și prevăzută pentru toate victimele, domeniul de aplicare al serviciilor specializate a fost definit în articolul 18a, care recunoaște dinamica genului și operează în cadrul uh, dreptur, uh, cadrului drepturilor omului, vitală pentru evitarea victimizării secundare a victimelor bazate pe uh, victimelor violenței de gen. Uh, se oferă de asemenea uh, asistență specială victimelor um, abuzurilor sexuale, inclusiv um, consiliere psihologică, adăpost, asistență medicală și consiliere juridică. Recomandăm totodată um, o formare în domeniul violenței bazate pe gen, astfel încât uh, reprezentanții organismelor um, participate, care participă la proceduri să poată identifica mai clar care sunt nevoile victimelor. În conformitate cu spiritul cooperării, considerăm că este relevant ca aceste formări să fie desfășurate în consultație strânsă cu uh, ONG-urile și furnizarea de servicii pentru victimele violenței bazate pe gen să fie instituționalizată și standardizată în toate statele membre. În ceea ce privește măsurile complementare pentru protecția victimelor și consolidarea prevenției, considerăm că, fără a fi nevoie de crearea unor noi structuri, uh, mai bune eforturi de cooperare între autorități ar îmbunătăți situația victimelor și s-au identificat următoarele zone. Ajutor în colectarea datelor privind victimele. Există deja asociații și rețele care se ocupă de acest lucru și împreună ele pot stabili o bază de date care să includă numărul, vârsta și naționalitatea victimei, uh, Recomandăm totodată campanii de conștientizare în toate statele membre pentru a crește conștientizarea uh, drepturilor pe care le au victimele în toată Uniunea Europeană. În sfârșit vreau să subliniez faptul că știm foarte bine că măsurile suplimentare recomandate presupun în anumite cazuri și subliniez o realocare, nu o creștere foarte mare, ci mai degrabă o realocare a resurselor uh, Uh, mobilizate de autoritățile naționale. Este însă esențial să reamintim faptul că, așa cum a estimat Comisia, costul total al infracțiunilor nu doar pentru victime, ci și pentru angajatori, stat și societate poate fi estimat la 232 de miliarde pe an în Uniune. Acest cost rezultă nu doar din infracțiuni, ci din lipsa uh, asistenței adecvate acordate victimelor pentru ca ele să își revină și să treacă peste procedurile penale penale, iar serviciile de asistență trebuie văzute ca măsuri cost-eficiente care să contribuie în mod pozitiv la facilitarea raportării infracțiunilor și păstrarea uh, durabilității sistemelor naționale de justiție și sănătate. Acesta este avizul nostru și sper că în baza comentariilor colegilor să putem face și mai, să putem face raportul și mai bun, astfel încât uh, Parlamentul să aibă o poziție solidă. Uh, Președintele, mulțumim frumos ambelor raportoare. Acum reprezentanții Consiliului și al Comisiei, dacă doresc să comenteze, îi rugăm să fie cât se poate de succinți, pentru că avem o listă lungă de membri care doresc să intervină și suntem constrânși de timp. Mai întâi Comisia. Mrs. Allen? Alton? Allen Alton din partea Comisiei? Alton. Alton, da, așa mă numesc. Mulțumesc. Voi fi cât mai succint. Nu voi face comentarii în legătură cu amendamentele specifice, ci vă voi spune care este abordarea Comisiei cum ne-am implicat la discuții. Propunerile făcute se bazează pe nevoile pe care le au victimele și faptul că trebuie să fim la înălțimea și trebuie să răspundem la acestea. vorba de demnitate, acces în justiție, sprijin și compensație. Raportul prezentat de Parlament merge în aceeași direcție, un raport uh, puternic, pozitiv, cu amendamente pozitive. Noi vrem să acoperim toate victimele infracționalității și vrem să ne asigurăm că victimele sunt tratate în mod individual. În același timp, recunoaștem că anumite victime și categorii de victime au nevoi specifice. Știu că e greu să ajungi la un echilibru, însă sperăm că de-a lungul acestui proces să identificăm alte nevoi specifice și să ajungem la acest echilibru. Trebuie să evităm eludarea directivei pentru ca anumite victime să aibă mai multe drepturi decât altele. Știu că e greu. Noi am încercat să fim ambițioși, deși trecem printr-o criză, așa cum uh, au recunoscut uh, doamnele Jimenez, Beseril și Pârvanova. Aceste propuneri pot avea un cost, însă în același timp pot reduce costul general al infracționalității asupra societății. Deci să nu uităm acest lucru atunci când uh, facem propuneri și ne gândim la forma finală a directivei. Vrem niște propuneri realist, um, ambițioase, însă și realiste și fezabile. În ceea ce privește fezabilitatea, cred că în ceea ce privește agenda victimelor, e important să nu creăm niște așteptări uh, false. Trebuie să găsim niște soluții care pot fi uh, puse în aplicare pe teren, care pot fi puse în practică și uh, duse la bun sfârșit de statele membre recunoaștem că nu tot ce propunem noi poate fi îndeplinit doar prin legislație. Trebuie să fim conștienți că unele măsuri sunt mai bune ca măsuri de însoțire, măsuri de ordin practic. În acest context am încercat cât mai mult să avem niște propuneri uh, cât uh, mai clare și precise din punct de vedere legislativ. Actuala decizie cadru are, în primul rând, eficiența de a avea un limbaj vag. Nu e clar care sunt obligațiile pe care le au statele membre acum și de aceea vrem să ne asigurăm că ceea ce vom propune acum va fi suficient de precis și de ușor de înțeles. Și e important din perspectiva temeiului juridic, deci trebuie să rămânem la articolul 82. Ținând cont de toate acestea, cred că propunerile și amendamentele făcute de către raportoare sunt pozitive și reprezintă un bun punct de plecare pentru discuțiile ulterioare. Vă mulțumesc acum reprezentantul Consiliului, domnul Olmar, Aveți cuvântul. Vă mulțumesc, domnule președinte. Vă mulțumesc că m-ați uh, invitat pentru a asculta prezentarea făcută pe marginea acestui raport. Bineînțeles, e o propunere esențială pentru a pune în aplicare programul de la Stockholm și pentru președinția daneză e o adevărată prioritate. Deci de aceea ne simțim onorați să putem continua lucrările în ceea ce privește drepturile și protecția victimelor și sunt convins că în timpul uh, președinției noastre vom uh, reuși să ajungem la un acord în prima lectură. În timpul uh, președinției poloneze, Consiliul s-a implicat pe deplin în, în ceea ce privește analizarea propunerii Comisiei, iar în decembrie am obținut o poziție comună, deci suntem gata să începem negocierile cu Parlamentul European. Țin să le mulțumesc doamnelor Jimenez și Pârvanova pentru raportul dumnealor, care conține propuneri absolut esențiale, extrem de interesante, pe care le vom analiza îndeaproape. Acest raport subliniază faptul că protecția victimelor Uh, reprezintă o prioritate pentru Parlamentul European. După ce am ascultat prezentările făcute astăzi, constat cu mare plăcere că în mai multe domenii importante avem idei destul de asemănătoare. E drept că există și anumite elemente pe care va trebui să le negociem, însă, pe ansamblu, Prezentarea auzită mă face să cred că vom ajunge la un acord cu Parlamentul European în timpul președinției daneze. Aș vrea să mă refer de asemenea la negocierile care au avut loc la Consiliu. Acestea oglindesc uh, dorința statelor membre de a avea un instrument orizontal care să ne permită să sporim nivelul de protecție a victimelor. În același timp, Consiliul își dorește ca acest instrument să fie eficace și uh, ușor de utilizat. Noi, Consiliul, am uh, menținut punctul de pornire pe care ni l-a dat uh, Comisia, și anume nu nevoile individuale ale victimelor trebuie să determine paleta de acțiuni de sprijin pe care le oferă statele membre. Din potrivă, suntem conștienți de faptul că unele victime au niște nevoi specifice, speciale de a fi protejate, de aceea am ținut să spunem că trebuie făcută o evaluare individuală în ceea ce privește nevoile victimelor. Deci ideea este să avem o abordare individuală și nu una generală, prestabilită. În orice caz, vom uh, analiza și pe viitor, împreună cu Parlamentul, toate posibilitățile de a acorda sprijin deosebit victimelor în funcție de nevoile acestora. Consiliul crede de asemenea E foarte important uh, ca drepturile victimelor să nu intre în contradicție cu drepturile apărării. Cu siguranță vom găsi, vom ajunge la o soluție constructivă pe baza acestui raport redactat de Parlament. Consiliul uh, e de părere că acest instrument, după cum spuneam, trebuie să fie eficace și ușor de utilizat. De aceea vrem să stabilim niște drepturi foarte clare, însă în același timp trebuie să asigurăm oarecare flexibilitate pentru a pune în practică anumite soluții concrete. Asta înseamnă că trebuie să ținem cont și de situația economică. E o propunere de directivă care stabilește niște norme de minimis, prin urmare statele membre au posibilitatea să facă mai mult, dacă își doresc asta. Deci, încă o dată vă mulțumesc pentru invitație, vă mulțumesc pentru propunerile pe care le-ați făcut și în numele președinției daneze vă spun că e o mare plăcere să colaborăm și pe viitor, stimate doamne Pârvanova și Jimenez. Vă mulțumesc. Discuțiile pot începe între noi, însă nu avem decât două minute pe vorbi, pentru fiecare vorbitor. Doamna Grisbeck. Merci, monsieur le président. Mulțumesc, domnule președinte. Voi încerca să fiu foarte succint în două minute. Vreau să salut încă o dată această inițiativă foarte bună de a avea un raport comun între două comisii parlamentare. Asta ne permite să avem un raport uh, și mai pertinent și mai clar. Deci, încă o dată, le felicit pe cele două raportoare și mulțumesc și comisiei pentru propunerea de a stabili în sfârșit niște norme minime de protecție a victimelor. Bineînțeles, Aș vrea să vă spun că, deși suntem de acord cu majoritatea propunerilor făcute de raportoare, care au fost uh, reamintite și precizate aici, prin amendamente vom uh, face câteva adăugiri la acest text. E drept. Nu e deloc ușor să ajungem la un echilibru care să permită urmărirea în justiție a infractorilor, însă în același timp trebuie să îmbunătățim situația victimelor și mă bucur că în acest raport se acordă o atenție deosebită protecției victimelor. Mă bucur că măcar acum se schimbă paradigma la nivel european atenția este concentrată practic exclusiv asupra drepturilor victimelor, asupra faptului că acestea dețin niște drepturi și că nu merită să fie tratate cu ușurință. Se pune accentul pe vulnerabilitatea victimelor. Asta înseamnă că nu sunt uh, doar uh, urmăriți autorii infracțiunilor, ci victimele sunt uh, sprijinite, sunt ajutate, sunt însoțite de-a lungul acestui proces, chiar dacă contextul uh, este dificil. Ideea este să li se facă dreptate așa cum trebuie. Acest raport dă dovada uh, faptului că se dorește asigurarea unui proces uh, drept și echitabil, însă credem că există și niște elemente de protecție suplimentară pe care merită să le amintim. În ceea ce privește persoanele vulnerabile, mă gândesc mai ales la copii. Interogatorile sau audierile copiilor victime trebuie să fie reduse la minimum, să fie făcute de profesioniști care sunt pregătiți așa cum trebuie pentru, de aceea mă gândesc uh, că trebuie să ținem cont de pregătirea adecvată a personalului, articolul 24. Trebuie să fie niște persoane pregătite în ceea ce privește violența de gen, persoane care să aibă un, corta, un comportament adecvat, care să beneficieze de pe urma schimburilor de experiență și de pe urma rețelelor și structurilor de primire. Deci asta e tot. Voi înainta amendamente. Domnul Romeva, două minute. Vă mulțumesc, pe scurt. În primul și în primul rând, eu sunt uh, una dintre persoanele care consideră că drepturile femeilor sunt absolut cruciale. Însă, cu toate acestea, această directivă nu trebuie să fie singurul nostru uh, instrument, instrument uh, legislativ care să se ocupe de aceste probleme legate de încălcarea drepturilor femeilor. Există și alte cadre legislative în care trebuie să punem în discuție aceste aspecte și să o facem într-o manieră cât mai concludentă. Asta în primul rând. În al doilea rând, uh, amendamentele 53 și amendamentul 54 sunt uh, pe placul nostru. Toate aceste prevederi sunt foarte, foarte importante. De ce? Cu toții ne dorim ca victimele să aibă drepturi, să se bucure de drepturi, indiferent de statutul lor. Deci, prin urmare, o persoană care se bucură de un anumit statut, haideți să ne gândim că nu deține documentele potrivite pentru, a, pentru șederea într-un anumit uh, stat, deci o asemenea persoană trebuie să aibă acces la drepturile care îi revin. În amendamentul 54 se vorbește despre ONG-uri, sindicate, etc., uh, care pot să fie uh, organizații care să ajute victimele. Noi ne dorim ca acest aspect să fie mai degrabă inclus în alte cadre legislative. De altfel, este deja inclus în directivele din 2004 cu privire la drepturile uh, anumitor categorii de oameni. În al treilea rând, noi ne dorim ca următorul aspect să fie luat în considerare, și anume aspectul persoanelor Uh, fizice care trebuie să fie văzute ca victime. Și uh, nu doar persoanele uh, fizice trebuie să fie considerate victime, ci și mediul trebuie să fie considerat a fi o victimă. De ce? Pentru că, iată, mediul înconjurător suferă foarte mult de pe urma acțiunilor oamenilor, iar tocmai pentru a-i pedepsi pe cei care duc la poluarea mediului, avem nevoie de includerea altor categorii de victime, precum mediul înconjurător, în cadrul nostru legislativ. Vă mulțumesc! Domnul Kirkop, două minute. Domnule președinte, salutăm această inițiativă. Dați-mi voie să mă concentrez asupra unui aspect deja pus în discuț discuție de către doamna Grispec, și anume copiii. Cred că cele mai uh, importante victime sunt tocmai copiii. Vom încerca prin amendamentele noastre să îmbunătățim protecția uh, copiilor. De ce vreau să menționez uh, lucrul acesta? Iată, gândiți-vă la circul uh, făcut de mass media și implicarea mass media în viața copiilor uh, care sunt victime. Gândiți-vă doar la traumele care sunt provocate copiilor de acest circ, de acest interes exagerat. Noi trebuie să ne asigurăm că ai noștri copii sunt într-adevăr protejați. Trebuie să ne gândim la locul în care sunt interogați și intervievați copiii, pentru că locul acela trebuie să fie unul cât să poate de calm pentru a provoca cât mai puțină intruziune în viața psihologică a copiilor și să fie un cadru care să creeze cât mai puțin uh, puține traume. În momentul în care se ajunge la un proces în justiție, judecătorul trebuie să țină cont de interesul copiilor. Uh, Trebuie să țină cont de acest interes în momentul în care copiii uh, devin mart- martori. Cred că trebuie să ne uităm în acest context la Carta Drepturilor Copiilor și să ne asigurăm că toate prevederile de acolo sunt uh, bine reflectate în legislația europeană. Cred că acest lucru, domnule președinte, ar trebui să fie inclus în raportul nostru. Și mai există um, o, un comentariu de ordin general pe care vreau să-l fac, și anume, până în momentul de față avem o serie de amendamente, considerente, citații, care nu au un efect juridic, dar care au fost scrise în așa fel încât să pară că ar putea avea un efect juridic. Deci, mai, mai întâi de toate, cred că ar trebui să stabilim clar care sunt paragrafele care au și care nu au un efect juridic în acest uh, raport. Vă mulțumim. Urmează doamna Sescova, două minute. Vă mulțumesc, domnule președinte. Dați-mi voie să le mulțumesc celor două raportoare pentru uh, munca excelentă nu pot decât să salut faptul, acest raport. Mă bucur că acest raport uh, va, se va concretiza într-un pachet legislativ și uh, va contribui la îmbunătățirea cooperării în ceea ce privește respectarea drepturilor victimelor. Am discutat cu o serie de ONG-uri care se ocupă tocmai de protecția victimelor. Uh, Uh, și uh, mă refer, bineînțeles, la ONG-uri, în special la ONG-uri din Republica Cehă. Și pornind de la aceste uh, discuții, nu am putut decât să trag concluzia că cooperarea este necesară. Prin urmare, nu pot decât să Sper că acest raport va fi adoptat cât mai curând cu putință. În ceea ce privește victimizarea secundară și ajutorul oferit membrilor familiilor, uh, de asemenea informațiile uh, suplimentare oferite uh, celor uh, victimelor cu privire la situația și starea infractorului, ei bine, consider că lucrul aceste articole sunt deosebit de importante. În, ca, în calitatea mea de membru al Comisiei FEM, nu pot decât să spun că sunt încântată de faptul că există amendamente care se referă la acest subiect, precum amendamentele 15, 16 și 17. Și dați-mi voie să mai pun accent pe un aspect. Adeseori organizațiile care lucrează cu victimele au spus că e necesară crearea de adăposturi sau aziluri pentru victime, aziluri sau adăposturi care oferă servicii tocmai acestor uh, victime. Aș vrea să le întreb pe cele două raportoare dacă sunt de acord cu crearea unor asemenea adăposturi. Mulțumesc. Mulțumesc, domnul Vos. Două minute. Vă mulțumesc. Nu pot decât să laud și să salut cele făcute pe marginea acestui uh, dosar. Sunt absolut uh, convins că victimele din întreaga Europa au exact aceleași nevoi și anume acces la justiție, sprijin, compensații, despăgubiri, etc. Multe dintre aceste aspecte au fost deja puse în discuție și tocmai de aceea eu voi face două Uh, comentarii care se referă în primul și în primul rând la compatibilitatea acestui pachet. Aș vrea să vă întreb dacă am reușit într-adevăr să creăm echilibrul perfect între uh, costuri și, de asemenea, uh, tipul de ajutor pe care îl oferim. Și, în al doilea rând, vă întreb dacă uh, toate aceste drepturi suplimentare pe care le oferim uh, victimelor n-ar putea să aibă un efect negativ pe care nu ni-l dorim și anume acela de a prelungi toate procedurile juridice. Și acum, al, do- al doilea comentariu, în ceea ce privește costurile, am două întrebări. Uh, în amendamentul 55 nu înțeleg neapărat ce înseamnă acea exprimare uh, sprijin suplimentar material. Nu credeți că această uh, formulare este mult prea vagă? Și mai am o întrebare legată de amendamentul 100. Acolo se vorbește despre o bază de date. Oare este necesară această bază de date suplimentare? Pentru că doar avem baze de date la nivel național. Uh, sau oare doriți uh, prin această exprimare uh, o implicare a Eurostat? Doriți ca Eurostat să um, supravegheze implementarea acestei directive? Vă mulțumesc, doamna Garcia, două minute. Mulțumesc, domnule președinte. Ca raportare din umbra grupului socialist la Comisia FAM, aș vrea, bineînțeles, să le mulțumesc doamnelor Jimenez și Pârvanova pentru munca dumnealor. Voi fi foarte succintă. Domnul Romeva avea dreptate. Nu doar în această direct, viitoare directivă ar trebui să se facă trimitere la victimele violenței de gen. De ceva timp, noi uh, câteva eurodeputate, vorbim despre faptul că e nevoie de o directivă specifică pentru victimele acestei forme de violență. Însă, dat fiind că din partea Comisiei nu am venit cu o propunere um, exclusiv pe această temă, e important să se facă în această uh, trimitere la faptul că unele femei sunt victime doar pentru că sunt femei. Deci în această directivă, victimele violenței de gen ar trebui să aibă un rol, un loc important și nu cred că e momentul să vorbim despre problemele economice. Când cetățenii văd în presă cum se vorbește despre criză, despre miliardele de euro folosite pentru un lucru sau altul, nu cred că ar da bine să arătăm că vrem să economisim bani tocmai în acest domeniu. Deci noi trebuie să schimbăm lucrurile prin anumite politici. Deci, rezum, e important să se facă o trimitere specifică la femeile victime ale violenței de gen și e important să avem o politică transversală în toate direcțiile pentru ca această directivă să țină cont de mm, tot ceea ce ține de nevoia de a sprijini victimele. Și e important să colaborăm între cele două comisii uh, și, bineînțeles, noi, colegii, pentru a îmbunătăți textul propus de comisie. Doamna Alfano, două, două minute. Sì, grazie Presidente. Io volevo ringraziare... Vă mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Doream să le mulțumesc celor două raportoare și uh, să le felicit pentru această, acest raport extraordinar de bine pus la punct. Avem de-a face cu o temă deosebit de complicată și uh, tocmai de aceea îmi cer scuze, nu am reușit să analizez cu mare atenție aceste rapoarte. Uh, varianta în limba mea, traducerea în limba mea a devenit disponibilă abia aseară, prin urmare îmi cer scuze. Dar din ceea ce am, uh, am citit, nu pot decât să spun că sunt de acord cu amendamentul 15 care menționează diferite tipuri și categorii de victime. Sunt foarte încântată de faptul că și victimele criminalității organiza- organizate sunt uh, menționate aici. Se vorbește aici despre protecția martorilor, despre protecția uh, victimelor acestor uh, tipuri de infracțiuni și uh, lucrul acesta nu mă poate decât bucura, pentru că, din păcate, aceste victime sunt foarte mediatizate, însă cu toate acestea prea puțin uh, protejate. Și vă spun asta în calitatea mea de președintă a Asociației Italiene uh, care se ocupă de familiile și victimele, fam, uh, uh, familiile victimelor crimei organizate. Deci, vă dați seama că această temă este deosebit de importantă pentru mine. Și încă ceva, martorii în instanțe. Și în acest context vorbim despre victime. Cu siguranță voi introduce un uh, amendament pe această temă. Domnul Brons. Drepturile victimelor sunt într-adevăr deosebit de important, însă trebuie să înțelegem repercursiunile infracțiunilor asupra victimelor într-un context și într-o societate deosebită. Deci acest domeniu tocmai de aceea nu poate fi de competența Uniunii Europene încercarea de a legifera drepturile victimelor la nivel central, bineînțeles că nu va putea să se ridice la nivelul așteptărilor victimelor din diferitele state membre. Se spunea că statele membre trebuie să aibă dreptul de a legifera. Ei bine, statele membre au deja acest drept și multe au făcut deja legile necesare. Se pare că ne dorim uh, o armonizare de dragul am armonizării decât să vorbim despre într-adevăr victimele infracțiunilor. În al patrulea aliniat de la pagina 63 a textului uh, englez, în engleză, vedem o formulare cât se poate de potrivită. Intervenție fără microfon. Right, try this one. This is the mobility of legislators. Iată mobilitatea legislatorilor, legiuitorilor. Deci, spuneam că ar, nu facem nimic altceva decât a, a, să armonizăm de dragul armonizării. Nu a, ne gândim la uh, drepturile victimelor, pur și simplu, ci ne gândim la drepturile victimelor în contextul mobilității europene, etc., etc. În aliniatul 4 din uh, pagina 63 a textului uh, uh, în engleză se spune la un moment dat că recunoașterea violenței împotriva femeilor este o, o formă de discriminare care trebuie să fie uh, Uh, condamnată. Ei bine, toată lumea este de acord, cu, de acord cu lucrul acesta, însă formularea uh, de aici ne arată mai degrabă că nu violența în sine este in, uh, o infracțiune, ci, practic, discriminarea de gen este o infracțiune. Vă mulțumesc. Doamna Conceta, două minute. Domnul Croceta, îmi cer scuze. Vă mulțumesc. directivele Consiliului. Dacă ne gândim la acest subiect din punct de vedere juridic, dintr-o perspectivă juridică, e bine, ne dăm seama că directiva aceasta nu face prea multe. Există deja um, o serie de acte legislative care vizează drepturile victimelor, dar această directivă încearcă pur și simplu să uh, armonizeze aceste drepturi și standarde în, pentru întreaga Uniune Europeană. Deci, pro, propunerea aceasta nu este neapărat un, uh, o revoluție în domeniu, pentru că există deja aceste drepturi garantate prin legislația națională sau legislațiile naționale. Un lucru însă bun al acestei directive este includerea drepturilor uh, minorităților. Ah, mulți dintre cei care au luat cuvântul pe marginea acestui uh, raport au vorbit și despre minorități. S-a vorbit despre minoritățile sexuale, minoritățile reprezentate de persoanele cu handicap, despre copii, etc. Lucru bun în sine, dar dați-mi voie să vă adresez o întrebare. protejarea persoanelor în cadrul uh, proceselor uh, judiciare. Uneori, toate acestea au de-a face sau discriminarea are de-a face cu diferite standarde sociale sau uh, cu uh, diferite idei preconcepute care de care, care s-au, își au rădăcinile într-o societate. E oare vorba aici despre o discriminare a indivizilor în sine sau mai degrabă de o discriminare a categoriilor, minorităților din care aceste persoane provin? Deci vorbim noi aici despre drepturi acordate indivizilor sau despre drepturi acordate anumitor categorii de oameni? Eu cred că trebuie să spunem clar care sunt uh, tipurile de victime la care ne uh, referim. Și de asemenea ne, uh, trebuie să ne gândim și la categoriile cumulate de victime. Al Paragone, fra una donna era un... Dumneavoastră ați făcut o comparație între o femeie de culoare neagră și o femeie normală. Nu știu, sper că nu vorbeați de faptul că o femeie de culoare nu e normală. Nu! Eu spun că în societate Există de multe ori două tipuri de discriminare. Una din cauza culorii pielii tale și a doua din cauza identității sexuale. Zwei minute. Doamna Clas, vă mulțumesc, domnule președinte. O întrebare pe care o adresez fie raportoarelor, fie comisiei. În momentul în care vorbim despre definiția victimelor, Eu mă gândesc că, conform definiției de aici, la victimele unor infracțiuni. Dar oare n-ar trebui să ne gândim și la victimele colaterale? Mă gândesc, spre exemplu, la familiile infractorilor? Deci, gândiți-vă la ajutorul care poate ar trebui să fie oferit celor care au un membru al familiei undeva într-o închisoare. Nu credeți că și aceste persoane ar trebui să fie protejate? Am înțeles că suntem în întârziere. Am încercat să vă oblig să vă limitați la o intervenție de două minute, dar vedeți că majoritatea dintre cei care au luat cuvântul au depășit timpul care le-a fost acordat. Să nu uitați că avem un vot care este programat pentru ora 10 și 15. Există mai apoi uh, Uh, o discuție care va fi purtată după vot. Au venit aici oameni care doresc să participe la vot. Deci haideți să nu ne mai întindem acum. Uh, raportorii ar putea să intervină pentru un minut pentru a trage o concluzie. Domnul Busutil. Domnule președinte, e important pentru noi ca votul să aibă loc la timp. Există colegi care au venit în sală doar pentru acest vot. Da, tocmai asta spuneam, spune, spune domnul președinte. Sunt întru totul de acord cu dumneavoastră. Doamna Jimenez Beseril. Dat fiind că trebuie să discutăm rapid și nu avem timp, deci vreau să vă spun că întrebările pe care le-ați pus sunt foarte interesante, le-am notat, aș putea să răspund, însă nu o voi face, vă voi răspunde fiecăruia. Deci luați legătura cu mine și împreună ne vom gândi la modul în care trebuie să redactăm acest raport cât mai bine. Vă mulțumesc. Doamna Purvanova. Uh, thank you very much. I would like to Vă mulțumesc foarte mult. Vreau să le mulțumesc tuturor uh, colegilor. Vom ține cont uh, și, și vom analiza cu mare atenție intervențiile colegilor și, de asemenea, amendamentele. În ceea ce privește violența pe bază de gen, nu a existat nicio altă oportunitate, dați-mi voie să vă spun lucrul acesta. O vom asculta uh, și astăzi pe doamna Reding. Uh, și am auzit-o și în trecut spunând că acest pachet este singura posibilitate oferită nouă pentru a discuta despre violența pe bază de gen. Deci aceasta este posibilitatea noastră de a pune în aplicare într-un final convenția privind uh, uh violența împotriva femeilor, care este de altfel ratificată de majoritatea statelor membre. Vă mulțumesc mult! Vă mulțumesc. Acum ar trebui să trecem la punctul 4, anul european al cetățenilor 2013. Doamna Papadopoulos este uh, raportor. Noi ar trebui să trecem la vot la 10 și 15 și tocmai de aceea vreau să o rog pe doamna raportor următorul lucru. Haideți, faceți dumneavoastră prezentarea raportul, raportului câteva minute și mai apoi vom trece la vot. Doamna Papadopoulos. Mulțumesc frumos, da, și eu trebuie să prind avionul, așa că o să vă prezint raportul acum. Mai întâi aș vrea să vă spun că cred că propunerea Comisiei de a dedica acest an 2013 cetățenilor Uh, este o propunere în regulă, doar că titlul ar trebui să fie schimbat, astfel încât să fie dedicat cetățeniei, să fie anul european al cetățeniei, conform rezoluției Parlamentului European din 15 decembrie 2010 privind și documentului din 2009. Acest an ne oferă un uh, stimulent uh, pentru a crește uh, conștientizarea vis-a-vis de cetățenie și a uh, Uh, stimula participarea cetățenilor la procesul democratic al Uniunii, abordând totodată orice obstacole și deficite democratice și marele procentaj de um, persoane care de absență la um, alegerile europene. După cum știți, tratatul de la Maastricht a stabilit uh, o Europa a cetățenilor și au trecut 20 de ani de la acest tratat și cetățenii europeni îmi cer scuze, spune vorbitoarea, e prea multă gălăgie în, uh, în sală. Președintele, dragi colegi și membri, încercăm să recuperăm puțin timp aici, așa că vă rog să fim atenți la doamna Papadopoulos și la prezentarea pe care ne face. Haideți să facem liniște. Doamna Papadopoulos, aveți cuvântul. Mulțumesc conform uh, acest, în baza acestui um, an al cetățenilor, um, cetățenii Uniunii Europene se bucură de o mulțime de drepturi și de dreptul de a vota și de a candida la alegeri europene, de a se bucura de protecția autorităților diplomatice și consulare, de a uh, depune petiții la Parlamentul European, de a apela la uh, Ombudsmanul uh, European și de a se adresa instituțiilor europene în oricare din limbile oficiale. De aceea considerăm că, pe parcursul acestui an al cetățenilor, ar trebui să se crească uh, conștientizarea cu privire la toate aceste drepturi care există de mult, indiferent dacă respectivul cetățean trăiește într-un uh, stat, în statul său sau un alt stat membru al Uniunii Europene. Trebuie să subliniem uh, importanța participării cetățenilor la viața democratică a Uniunii și să abordăm deficitele democratice și uh, absența de la alegeri. Există campanii de informare, educare și conștientizare care întăresc uh, rolul și vizibilitatea acestui an în mass media și peste tot. Propunem un plan de acțiune și stabilirea unui comitet uh, de direcționare special și a unui grup operativ pentru cetățenia europeană în cadrul Parlamentului European. Propunem o campanie paneuropeană privind cetățenia europeană în 2013 și adoptarea unei cărți verzi a Comisiei pentru uh, stabilirea unei dezbateri vaste privind cetățenia activă. Mai mult, considerăm că uh, Comisia poate pregăti un manual pregătitor care să explin, explice terminologia și conținutul uh, cetățeniei europene. Acest manual ni se pare esențial. Anul acesta doar un milion de euro sunt alocați, care, în comparație cu finanțarea din alți ani, este foarte, foarte, uh, este o sumă foarte, foarte redusă. În 2000, uh, bugetul a fost de 11 milioane de euro pentru campanie, iar în 2010, 27 de milioane de euro au fost alocați pentru aceeași campanie. Uh, dar pentru 2013 suma este de doar 1 milion, ceea ce nu este suficient pentru că nu se prevede cofinanțare pentru inițiativele societății civile, permițând astfel doar o comunicare, măsuri de sus în jos. Și considerăm că trebuie să discutăm cu Comisia pe uh, acest subiect pentru o creștere a bugetului. În sfârșit, propunem ca acest an european al cetățeniei să nu fie un alt an um, de sărbătoare, ci începutul um, stabilirii unui cadru pentru începerea unei dezbateri pe termen lung privind conceptul uh, cetățeniei europene și astfel încât propunem o foaie de parcurs care să servească drept bază pentru viitoarele politici ce se vor implementa treptat în acest domeniu. Acestea sunt sugestiile mele, vă mulțumesc pentru atenție și așteptăm cu interes amendamentele celorlalți eurodeputați, pentru că, la urma urmei, acest an trebuie să ducă la creșterea conștientizării și să-i ajute pe cetățeni să înțeleagă valorile și istoria Uniunii Europene. Președintele, mulțumim, doamnă Papadopulo, pentru prezentare, vă mulțumim pentru uh, faptul că ați fost atât de succintă totodată. Sunt sigur că vom înțelege cu toții că dacă suntem aici să analizăm proiectul uh, de raport, vom uh, reuși să respectăm intervalele orare Văd însă că domnul Șogor dorește să intervină. Dacă vreți să interveniți timp de, uh, pentru a spune ceva, uh, vă rog să o faceți, dar să nu fiți prea lung. Ok, thank you. I will speak in Hungarian. Uh, Mulțumesc frumos, voi vorbi maghiară. Amikor nem csupán gazdasági, hanem morális válságban. Mulțumesc frumos, în numele PPE. Vreau să spun că este un uh, raport uh, care trebuie uh, analizat uh, ținând seama atât de criza economică europeană cât și de criza morală europeană. De cel mai, cele mai multe ori, noi suntem criticați pentru tot felul de lucruri. Uh, suntem responsabili pentru tot ce nu merge bine. Fie că este vorba de protecția socială, fie că este vorba de orice alte probleme care se aplică în uh, domeniul european. Prin urmare, nu pot să subliniez cât este de important. Președintele, doamna Brisbeck, acum. Mulțumesc, domnule președinte, dragi colegi, și eu voi fi foarte succintă pentru că avem tot mai puțin timp uh, pe care, la dispoziție pentru acest raport. Trebuie să subliniez mai întâi faptul că este un raport de foarte bună calitate. Vreau doar să spun că nu suntem cetățeni, ci devenim și nu este vorba de o stare, ci de o cucerire permanentă a acestei calități. Este important să oferim finanțare acestui uh, proiect. Acest raport poate părea surprinzător, pentru că, date fiind criza și dificultățile cu care ne confruntăm, caracterul uh, cetățeanului european se îndepărtează tot mai mult de majoritatea cetățenilor noștri. Deci fie punem la dispoziție mijloace și, după cum a spus uh, doamna raportor, avem o concepție hiper extinsă de, cu privire la uh, ideea cetățeanului european și nu una restrictivă, așa cum propune Comisia, limitând caracterul cetățeniei la simplul statut juridic și la libera circulație, uh, ci având mai degrabă, și o să închei, o viziune cât mai transversală a cetățeniei europene care să acopere toate domeniile și astfel să primească finanțare. Mulțumesc, doamna Zanuca, vă rog cât se poate de succintă în finalizarea discuției noastre. Thank you, Mulțumesc, domnule președinte. Voi fi foarte succintă. Vreau să spun că susțin schimbarea titlului. Trebuie să vorbim despre cetățenie ca și concept european, să dezbatem pe baza acestei noțiuni anul european al cetățeniei, așadar. Și susțin totodată abordarea integrală a doamnei Papadopulo cu privire la acest subiect Mulțumesc. Să trecem acum la votul electronic. Înainte să încheiem însă cu acest punct, vă rog să-mi acordați puțin atenție, spune președintele, să luați loc. Stimați membri, dragi colegi, vă rog să luați loc și să faceți liniște. Dați-mi voie să închei în acest punct, reamintindu-vă că termenul pentru depunerea amendamentelor pentru anul european al cetățenilor 2013, prezentat de doamn, în uh, raportul doamnei Papodopulo, a fost uh, programat pentru 21 februarie, ora 12. Termenul de depunere a amendamentelor, așadar, 21 februarie 2012, ora 12. Trecem acum la votarea electronică programată pentru ziua de astăzi și în acest scop, pentru că am niște sarcini administrative um, pe care nu le pot evita, o să-i dau cuvântul doamnei Gânț pentru următoarea oră. Îi mulțumesc frumos că mă înlocuiește și trecem la vot. Mulțumesc! Now, let's start uh, the vote. Haideți să începem voturile. Deși nu, tocmai ce am aflat și eu că trebuie să presidez uh, această reuniune, nu cred că așa ar trebui să se desfășoare lucrurile în comisia noastră. Uh, on our agenda is the draft opinion on... Primul vot se referă la raportul privind cetățenia Uniunii Europene în 2010. Doamna Zdanoca este raportoare. Dați-mi voie să-mi scot și eu cartela de vot. Amendamentul de compromis 1. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Aș vrea să verificăm. Să verificăm așadar. I open the vote. S-a deschis votul. You can change the, the seat. Vă rog să vă schimbați locurile. Acum funcționează. S-a închis votul. It's 26 in favor, 20... 26 pentru, 25 împotriva, deci se adoptă. Amendamentul 4 devine caduc. Trecem deci la compromisul 2. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Abțineri. Se adoptă. Compromisul 3. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri. Se adoptă. Compromisul 4. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Cred că este respins. Să verificăm totuși compromisul 4. S-a deschis votul. S-a închis votul. 24 pentru, 26 împotrivă, deci se respinge. Amendamentul 10 pentru, împotrivă, abțineri, E foarte greu să înțeleg dacă nu ridicați mâinile. Deci deschid uh, votarea electronică. Votăm electronic amendamentul 10. Pentru că nu s-a adoptat compromisul, trebuie să votăm amendamentul 10. S-a închis votul. Acum s-a închis votul. 16 pentru, 38 împotrivă, deci se respinge. Votăm amendamentul 11. Cine este pentru? Cine este împotrivă? E foarte dificil. Trebuie să verificăm. S-a deschis votul. S-a închis votul. Secretariatul îmi spune că e o persoană în plus la PPE. Acum e în regulă. Acum s-a închis votul. it was only this one. It was clear by the secretariat. Now I close the vote. Acum s-a închis votul, 26 pentru, 27 împotrivă, deci se respinge. Amendamentul 73 pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm electronic. S-a deschis votul. S-a închis votul. 26 la 26, deci se respinge. Amendamentul de compromis 5. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul de compromis 6. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Trebuie să verificăm aceeași problemă. S-a deschis votul. S-a închis votul. 26 la 26, deci uh, se respinge. Amendamentul 20. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. Amendamentul 21. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Trebuie să verificăm. S-a deschis votul. Amendamentul 21. Vă rog să votați. One minute. I close the vote. S-a închis votul. 25 pentru, 27 împotrivă, deci se respinge. Amendamentul 24. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Verificăm din nou. S-a deschis votul. S-a închis votul. 26 pentru, 26 împotrivă, o abținere, deci se respinge. 25 și 26 sunt identice. O să întreb cine este pentru. Cine este împotrivă? Abțineri? Să verificăm. Deschid votul. The vote. Închid votul. 24 pentru, 27 împotrivă, o abținere se respinge. Amendamentul 23. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Abțineri se adoptă. Amendamentul 27 pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge. Amendamentul de compromis 7. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Amendamentul de compromis 8. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Amendamentul de compromis 9 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Urmează acum amendamentul de compromis 10 pentru, împotrivă, Amendamentul de compromis 10, dar trebuie să verificăm. Deschidem votul. S-a deschis votul. S-a închis votul. O persoană de la PP este în plus. Vă rog să corectați. Din cauza asta trebuie să redeschidem votul. Votăm așadar amendamentul de compromis 10 acum. S-a deschis votul. I close the vote. S-a închis votul. 29 pentru, 22 împotrivă, 2 abțineri. Se adoptă așadar. Trecem la amendamentul de compromis 11. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Să verificăm electronic. S-a deschis votul. S-a închis votul. 27 pentru, 24 împotrivă, 2 abțineri, se adoptă. Trecem la amendamentul de compromis 12. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul de compromis 13. Pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul de compromis 14. Pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul de compromis 15. Pentru, împotrivă, abțineri. Cred că este respins, dar haideți să verificăm. The vote is closed. S-a închis votul, 26 pentru, 27 împotriva, se respinge. Trebuie așadar să votăm amendamentele 62, 63 și 64. Cine este uh, pentru? Împotrivă? Abțineri? Verificăm. Vot electronic. S-a deschis votul. I close the vote. 27. S-a închis votul. 27 pentru, 26 împotrivă, fără abțineri, deci se adoptă. Amendamentele următoare devin caduce. Deci votăm textul cu modificările operate. Restul amendamentelor devin caduce, așadar, și trecem la votul final pe tot textul cu modificările tocmai aduse. Cine este pentru? E necesar vot electronic? Așa mi s-a spus, deci haideți să votăm electronic. Așteptăm încă uh, unii membri să voteze. În regulă, acum s-a închis votul. 25 pentru, 25 împotrivă, 2 abțineri. Deci textul se respinge. Trecem la următorul vot. Proiectul de uh, aviz pentru descărcarea de gestiune, secțiunea 3, bugetul general al UE, raportor domnul Vin van de Camp. Nu s-a depus niciun amendament. Deschid așadar votul pentru descărcarea de gestiune 2010. Vă rog să votați cine este pentru, cine este împotrivă. Okay, so we only have the final vote. I was just told, so let... Secretariatul tocmai mi-a spus că votăm doar uh, pe proiectul uh, total, uh, electronic. S-a deschis votul, vă rog să votați. E vorba despre proiectul de aviz privind secțiunea 3, Comisia. Vă rog să votați. Close the vote. S-a închis votul. 49 pentru, 1 împotrivă, fără abțineri, se adoptă. Apoi, descărcarea de gestiune 2010, bugetul general UE, Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor, anul financiar 2010. Și aici avem vot electronic, s-a deschis votul. S-a închis votul. 50 pentru, nimeni împotrivă, o abținere se adoptă. Trecem apoi la proiectul de aviz privind descărcarea de gestiune pentru uh, bugetul Uniunii Europene 2010, um, agențiile europene, un vot electronic, s-a deschis votul. I close the vote. S-a închis votul. 48 pentru, 1 împotrivă, 2 abțineri. Deci se adoptă. Uh, draft opinion on the Proiectul de aviz privind descărcarea de gestiune, Agenția pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene 2010. Avem aici trei amendamente. Cine este pentru primul amendament? împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 2 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 3 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Vot final electronic. S-a deschis votul. I close the vote. S-a închis votul. 50 pentru, 1 împotrivă, nicio abținere se adoptă. Și cel de-al treilea proiect de aviz privind Agenția Europeană pentru Gestionarea Cooperării Operative la Frontierele Externe ale UE, Frontex, avem șapte amendamente. Primul amendament, cine este pentru? Împotrivă, abțineri se adoptă. Al doilea amendament pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 3 pentru, împotriva, abțineri se respinge, 4 pentru, împotriva, abțineri se adoptă, 5 pentru, împotriva, abțineri se respinge, amendamentul 6 pentru, împotrivă, abțineri se respinge, amendamentul 7 pentru, împotrivă, abțineri se respinge, Vot uh, electronic uh, pentru textul cu modificările aduse. Deschid votul. Închid votul. S-a produs o greșeală, spune președinta, deci deschidem din nou votul. Vă rog să votați. ți a închis votul. 49 pentru, 2 împotrivă, nicio abținere. Felicitări, domnule Busutil. Opinion on discharge uh, of the European Police Office for the financial year 2010. acum descărcarea de gestiune 2010 Europol. Avem un amendament. Cine e pentru? Amendamentul 1. Împotrivă abțineri, respins. Votăm textul modificat prin vot electronic. Deschid votul. Închid votul. 50 in favor, one against, no abstention. 50 pentru, o persoană împotrivă se adoptă. Cel de-al doilea raport al doamnei Zomer nu avem amendamente, deci votăm pe textul modificat. Vot electronic, deschid votul. I close the vote. Închid votul. 49 de voturi pentru o abținere se adoptă. Felicitări, doamnei Zomer. Trecem la descărcarea de gestiune pe 2010 Colegiul European de Poliție, anul financiar 2010. Patru amendamente avem aici. Primul amendament pentru, împotrivă, abțineri. Iză, uh, Îl verificăm electronic. Vote. vote please colleagues vote because it's still Ok? I close the vote. Închid votul. 19 in favor. 19 pentru, 31 împotrivă, se respinge. 2 in favor. Amendamentul, amendamentul 2 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Amendamentul 3 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 4 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Votăm acum textul final, modificat, electronic. Vote colors. We close the vote. 48 in favor, 1 against, 2 abstentions. That's carried. Se adoptă. Felicitări doamnei Mathieu. Acum proiectul uh, de aviz privind descărcarea de gestiune pe 2010 Observatorul European pentru Doguri și Toxicomanie. Raportor este domnul Iacolino, nu avem amendamente. Votăm textul modificat prin vot electronic. Vă rog să votați. Deschid votul. We can close the vote now. 44 in favor. 44 de voturi pentru, nimeni nu se opune, 3 persoane se abțin. Felicitări domnului Iacolino. Okay. As I was informed, there was a foreseen după cum mi s-a spus, era prevăzut un vot la raportul domnului Coelho, însă acesta a fost amânat. Deci dau cuvântul domnului raportor, domnului Coelho. Dragi colegi, nu mai faceți așa gălăgie. It's a minute, please. I ask you colleagues to leave the room quietly. Let's continue. Thank you so much, Madam President. Vă mulțumesc, doamnă președinte.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 explicam colegilor, doamnă președinte, de ce am cerut amânarea votului. The, the Danish Președinția daneză ne-a trimis o scrisoare în care ne-a cerut să deschidem negocierile cu Parlamentul în ceea ce este conținutul acordului. Și nu cred că ar trebui să reacționăm greșit la această cerere de dialog. Consiliul nu va vota modificarea temeiului juridic, deci Consiliul nu începe un război împotriva Parlamentului. Prin urmare, ar trebui să dăm curs acestei scrisori și să inițiem un dialog. Deci de aceea cer să se amâne votul pentru următoarea ședință libe sau pentru Strasburg. Vă mulțumesc, domnule Coelho. Trecem la următorul punct de pe ordinea de zi. Punctul 16. Fondul European pentru Refugiați pentru perioada 2008-2013. După cum vă aduceți aminte, fondul de relocare a fost blocat, dosarul primii relocare a fost blocat la Consiliu după ce Parlamentul și-a adoptat uh, poziția pe 18 mai 2010 a ajuns la Consiliu în decembrie 2010, iar președinția daneză a obținut mandatul de negociere a poziției în prima lectură. A fost distribuită o copie. Îi voi da cuvântul domnului Tavares, raportorul. Aș vrea să știu dacă e în sală. We don't see the rapporteur. Îl văd pe domnul raportor, deci haideți să Începem prin a-i da cuvântul reprezentantului Comisiei, după aceea Consiliului și vom reveni la raportor. Îl rog pe reprezentantul comisiei să ia cuvântul. Ah, nici dumneavoastră nu este aici. Are you? Uh, is anybody here from the... Oh, nu. Poate că da. Puteți lua cuvântul în numele comisiei? Da, avem un reprezentant, însă am dorit întâi să-l ascultăm pe raportor înainte de a lua cuvântul. Atunci, nu ne rămâne de făcut decât să așteptăm câteva minute, să luăm o scurtă pauză, după care vom continua. La 10.45 e programat acest punct de pe ordinea de zi. I heard that the rapporteur is coming, but he's also in the other committee. Am auzit că raportorul se îndreaptă către această sală, participă, se pare, și la o altă comisie. E greu, într-adevăr, să particip la două ședințe concomitent. Haideți să-l așteptăm. For the rapporteur. Okay, I think we can continue. Welcome, Mr. Tavares. So... Bun venit, domnule Tavares. Vă voi da cuvântul imediat după prezentarea mea. After you, we will listen to the Commission and the Council. După care vom asculta intervențiile Comisiei și Consiliului. Aveți cuvântul. Mulțumesc, doamna președinte. For this slight delay, I was... Îmi cer scuze pentru această scurtă întârziere, eram la reuniunea DROA cu două etaje mai sus, unde vorbeam despre implicațiile strategice ale revizuirii politicii privind drepturile omului. Deci iată că două subiecte importante au ajuns să fie tratate în același timp. Noi ne ocupăm de acest dosar de peste 2 ani aici la Libe Deci, de la sfârșitul anului 2009 ne ocupăm de acest dosar și am adoptat un raport în codecizie în mai 2010 și un raport uh, proprie inițiativă. A fost un proces îndelungat, am avut multe dezbateri, rezoluții. Being a very important uh, file that deals with people, people who are in refugee camps and people who have a fost un dosar important, deoarece e vorba aici de oameni care și-au riscat viața, care au ajuns în uh, tabere de refugiați și oameni care, a căror viață poate fi periclitată din nou dacă noi nu venim cu o soluție la timp. All about people in a very vulnerable situation, as I said. Uh, unfortunately, it is also a file that has encountered some... Din păcate, acest dosar a întâmpinat mai multe probleme. A fost blocat în ceea ce privește delegat, actele delegate și măsurile de implementare și de mult timp nu am reușit să vedem vreo acțiune din partea Consiliului. Some action from Council in, in, in, in recent times. Uh, uh, Consiliul nu a acționat în ultima vreme și Însă, cu președinția daneză s-au întrevăzut uh, ceva oportunități de colaborare, lucru pe care îl salutăm. Trebuie a trebuit să dăm dovadă de multă imaginație în acești doi ani pentru a găsi ceva ce să înlocuiască actele delegate. Discutând cu Vrăjeția Maghiar, am avut o propunere din partea lor, am venit cu o contrapropunere a Parlamentului. Din păcate, nu am putut soluționa problema în acel moment. Acum avem o propunere privind aceste lucruri din partea președinției daneze does make justice to the Aceste propuneri țin cont de natura dublă a programului european pentru refugiați, program pe și vrem ca asta să se oglindească în reguli. Pe de o parte, acest fond european pentru refugiați trebuie să aibă un scop umanitar. Deci trebuie să fie folosit uh, pentru a face față cazurilor uh, refugiaților uh, cei mai vulnerabili. Parlamentul dorește o definire clară a categoriilor de refugiați în, aflați în situații uh, foarte vulnerabile care trebuie relocați, iar Consiliul a menținut acest lucru. Pe de altă parte, Fondul European de Refugiați e o altă politică importantă în ceea ce privește acțiunile întreprinse în regiuni aflate în criză, în sfera noastră de influență și în politica noastră externă. Dacă Uniunea Europeană vrea să acționeze strategic în ceea ce privește relocarea refugiaților, e foarte important să ne concentrăm pe anumite regiuni strategice de acțiune. Știm că prioritățile se schimbă, însă trebuie totuși să avem niște priorități. Nu voi intra în detalii în ceea ce privește prioritățile regionale, deoarece am discutat despre asta de mai multe ori. Consiliul a introdus o anexă cu regiunile prioritare pe lângă uh, cele în care avem uh, programe de protecție. Aici se ține cont de cele mai importante regiuni din lume în care acțiunile Uniunii Europene au o însemnătate mai deosebită. În documentul Consiliului, de față de documentul Consiliului avem trei îngrijorări majore pe care le-am discutat cu raportori din umbră, am vorbit despre acestea și cu grupurile politice. De fapt, trei și încă una. Haideți întâi să vorbim despre cele trei uh, îngrijorări pe care le-am avut. Ceea ce privește categoriile umanitare. În prima codecizie, Parlamentul inclusese o categorie care, după părerea noastră, e extrem de importantă și anume supraviețuitori de pe urma violențelor și a torturii. Deci e o categorie foarte importantă de persoane vulnerabile care ar trebui să fie o prioritate umanitară. E ceva ce încă mai trebuie discutat cu Consiliul și Comisia la următorul trialog. Acum, ceea ce privește prioritățile regionale, în anexa Consiliului avem mai multe priorități regionale și cu toate sunt priorități care sunt și pe lista ICNUR. Și Parlamentul e de acord în această privință. Apar aici refugiații din Irak, iar în dialogul cu grupurile politice ne-am dat seama că e foarte important să ne referim la refugiații din Irak, deoarece nu toți refugiații irakieni sau care provin de acolo dețin cetățenia irakiană. Există foarte mulți palestinieni, de exemplu, de pe teritoriul Irakului care au fost persecutați religios, fie că e vorba de creștini sau musulmani. Persoane care acum se află într-o tabără de refugiați pe teritoriul Siriei, tabără pe care am vizitat-o noi, parlamentari europeni, tabără ce urma să fie închisă în 2010 și până acum încă nu a fost închisă. Deci, uh, E important să ne referim la refugiații din Irak, ca o categorie mai largă, deci să nu vorbim de refugiați irakieni cu cetățenie irakiană. Another important issue that has been raised by some political groups, in particular in... O altă chestiune problematică pentru PP se refera la programele de protecție regionale, care includ regiunea Marilor Lacuri, Tanzania, Europa de Est, Belarus, Moldova, Ucraina, precum și Cornul Africii, Djibouti, Kenya și Yemenul. Și, în sfârșit, Africa de Nord, Egiptul, Libia și Tunisia. O delegație a Parlamentului a vizitat recent Tunisia, camer, ă, tabere de refugiați, cea de la Șușa și aceste programe de protecție regională, aceste regiuni, ar trebui să aibă o vizibilitate în textul definitiv. Deci acestea sunt îngrijorările noastre. Probleme pe care trebuie să le mai discutăm cu Consiliul și Comisia la trialog. Pe lângă aceste trei îngrijorări, mai e una, după cum spuneam. La începutul acestei proceduri am început să abordăm o problemă mai degrabă tehnică decât politică. Deci noi am început cu un temei juridic în baza a două articole din tratat. 79.6g unde e vorba de gestionarea acțiunilor comune ale Uniunii în ceea ce privește gestionarea fluxurilor migratorii și elaborarea unei politici de azil și articolul 80, solidaritatea între statele membre. În textul Consiliului nu apare articolul 80. Strongly that the European Parlamentul crede cu tărie că Fondul European de Refugie, de, pentru Refugiați are de-a face cu solidaritatea și nu doar față de refugiați, ci și între statele membre. Solidaritatea de care e nevoie pentru a gestiona relocarea refugiaților. E o chestiune importantă, după părerea noastră, și credem că toată lumea crede că în acest dosar e vorba nu doar de solidaritatea față de cei din exterior, de refugiați, ci și cea dintre statele membre. Pe lângă cooperarea permanentă pe care am avut-o cu Comisia, am găsit uneori soluții pline de imaginație la aceste blocaje instituționale. Avem relații bune de lucru și cu președinția daneză. Și credem că ne aflăm pe calea cea bună. În încheiere ar vrea să vă spun că nu e doar corect să ne aflăm pe drumul cel bun, e chiar urgent să ne aflăm pe drumul cel bun, pe calea cea bună. Din mai, țările au început să primească refugiați. Pentru ca statele membre să poată profita de pe urma noilor reguli modificate de Parlament și de Consiliu, care includ finanțare suplimentară pentru a atrage și țări începătoare care încă nu au programe de relocare, dar deci și pentru ca țările să-și poată începe programele de relocare și pentru a primi această finanțare suplimentară și pentru ca procedurile să înceapă conform regulilor, trebuie să acționăm rapid. E un sentiment pe care îl împărtășesc cele trei instituții. Știm că e un proces care a durat mult. Din păcate, deși e vorba de un subiect atât de important și de urgent. Însă cu toții suntem de acord acum că trebuie să acționăm rapid pentru a încheia această codecizie. Asta e tot ce am avut de spus deocamdată, dragi colegi. După cum știți, trialogul va avea loc în această după amiază și vreau o confirmare a mandatului din partea Comisiei uh, Libe pentru negocierea cu Comisia și cu Consiliul în legătură cu îngrijorările pe care le avem noi și pe care le-am enumerat. Vă mulțumesc, domnule Tavares, nu mai avem timp, deoarece vine doamna Reding la ora 11. Turn uh, to the commission. Comisia acum, doamna Smith, după care Consiliul. Aveți cuvântul numele ei. Mulțumesc. În primul rând vreau să vă spun că nu există diferențe de opinie majore în ceea ce privește fondul problemei și dat fiind cât de important e acest dosar, credem că putem ajunge la un acord. Deoarece toate părțile implicate doresc să fie um, stabilit cât mai repede acest uh, program de relocare. Deci sperăm ca măsurile pe 2012 să se facă conform noilor reguli. Vreau să corectez niște informații. Acest exercițiu trebuie să se încheie până pe 1 mai, deci practic avem mai puțin timp la dispoziție pentru încheierea negocierilor. Facem tot ce ne stă în putiță pentru a înlesni soluționarea problemelor uh, restante și sperăm să se ajungă la un acord la către loc. Thank you. And... Vă mulțumesc. Acum, în numele Consiliului, doamna Cristina Rod. Mulțumesc! Și Consiliul e de acord cu cele trei îngrijorări exprimate de domnul Tavares. În ceea ce privește îngrijorarea cealaltă, nu avem deocamdată o părere în acest sens. Pe lângă asta, și noi ne concentrăm să soluționăm cât mai repede dosarul și ne dorim să fie încheiat cât mai repede pentru ca sumele să fie deja alocate cât mai repede la timp. Vă mulțumesc. Acum raportorul din umbră de la PP, domnul Papa Nicolau. Mulțumesc. Un scurt comentariu. Am început să lucrăm la acest dosar în 2010, iată că suntem în 2012, am avut deja două sau trei discuții, trei parcă în plenară multe întrebări și am încercat în acest răstim să facem să avanseze dosarul, să nu mai fie blocat. Relocarea a fost unul din primele dosare pe care le-am primit în această comisie după intrarea în vigoare a tratatului de la Lisabona și am avut ceva probleme procedurale, a trebuit să găsim soluții. Relocarea e un dosar foarte important și e mare păcat că nu acționăm mai repede. Dacă cetățenii și alegătorii uh, își dau seama ce facem, nu ar fi deloc mândri de noi. Iată că tot negociem și renegociem acest program pentru că acesta să funcționeze doar într-un an, în 2012. După aceea vom avea alte perspective financiare, alte negocieri de la capăt. Deci eu sper să fie ultima ședință pe marginea acestui dosar, sper să-l încheiem și sper ca trialogul din această după-amiază să fie încununat de succes. Îl sprijinim pe domnul Tavares la aceste negocieri și sperăm să fie capătul acestui, uh, acestei proceduri atât de îndelungate. Vă mulțumesc! Doamna Nadia Hirsch, uh, din raportul de număr de la ALDE, aveți cuvântul. Vorsitzende. Vă mulțumesc, doamnă președinte. La rândul meu vreau să-i mulțumesc raportorului pentru tot ceea ce a făcut și vreau să-i mulțumesc pentru anduranța de care a dat dovadă. Lucrăm asupra acestui dosar de tare multă vreme și uh, sper că astăzi pe parcursul trialogului să reușim a ajunge la o concluzie. Suntem în februarie și vă dați seama că trebuie să ne activăm, pentru că mai, luna mai bate la ușă. Și prin urmare, liberalii nu pot decât să-l sprijine pe raportor în negocieri. Domnul Bronz. Am auzit de refugiați din Egipt, Tunisia și Libia. Toate aceste state au trecut printr-un proces de democratizare și asta nu de mult timp. Să înțeleg că acești refugiați au venit din aceste state în Europa înainte ca respectivele state să devină democrații. Dacă lucrul acesta s-a întâmplat uh, în felul acesta, cu siguranță acești refugiați și-ar dori să se întoarcă acasă pentru a ajuta la consolidarea democrației. Dacă nu vor să se întoarcă acasă, atunci înseamnă că fug de democrație și, prin urmare, Europa nu îi poate sprijini. Ne gândim, uh, de asemenea, și la refugiații din din Irak. Nu vrem să folosim uh, formularea cetățeni irakieni, dar de ce? În ce măsură ne dorim să ajutăm uh, persoane din alte state uh, să se așeze în Europa? De ce să folosim fondurile europene în acest scop? Dacă tot vorbim despre refugiații din Irak, să nu uităm că majoritatea acestor refugiați au fost rezultatul unui război dezastros care a fost uh, pornit de către Statele Unite, Regatul Unit, etc. Înainte de a, ca aceste state să înceapă un nou război împotriva Iranului de data aceasta, uh, care este părerea lor cu privire la rezultatele acestor acțiuni pe care le întreprind? Vă mulțumesc. Doamna Herst și domnul Alvanov doresc să intervină. Deci, prin urmare, doamna Ernst. Pe scurt, nu putem decât să-l sprijinim pe raportor. Suntem de acord cu cele trei teme de îngrijorare pe care le-a expus. Și stimați colegi de la Consiliu, vă rog frumos să încheiați acest uh, raport. Ar fi bine să ajungem la un rezultat pozitiv. E deja penibil că îl negociem de atâta vreme. Doamna Alfano nu mai dorește să intervină. După ce am auzit pe raportori, pe raportorii din umbră și pe ceilalți colegi, am putut să înțeleg că toată lumea este de acord ca mandatul uh, de negociere să-i fie acordat uh, raportorului pentru negocierile cu Consiliul. Înțelegem cu toții că um, termenul limită de punere în aplicare este din ce în ce mai uh, strâns și tocmai de aceea se dorește ca textul să fie votat în plenară în, în martie. De asemenea, cer comisiei ca în cazul în care negocierile se vor uh, încheia cu rezultate fructuoase, să trimită președintelui Coreper scrisoarea la care se face referire la punctul 18 din declarația comună cu privire la aspectele practice ale deciziei, codeciziei. Deci, președintele Coreper ar trebui să fie informat cu privire la acordul obținut. Cred că sunteți de acord cu mine. Domnul raportor dorește să intervină din nou. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Da, într-adevăr, la 1 mai exercițiul trebuie să se încheie, deci iată presiunea este și mai mare asupra noastră și de asemenea în momentul în care vorbim despre Egipt, Tunisia și Libia, vorbim despre oamenii care provin din taberele de refugiați stabilite în sau înființate în respectivele state. Vorbim despre refugiați care nu sunt cetățeni ai respectivelor uh, state. Există peste 100 de mii de oameni care trebuie să fie relocați anual și nu reușim să îi relocăm. Asta deși vorbim despre cei mai vulnerabili cetățeni ai lumii. Mulțumesc! Mulțumesc! Trecem la următorul punct de pe ordinea de zi. Ei, redau locul de președinte președintelui de drept al acestei comisii. Thank you for your understanding. Vă mulțumesc pentru înțelegere. Am fost obligat să vă părăsesc. Vă urez din nou bun venit în comisie, în comisia noastră, doamnă comisar Reding. Aveți cuvântul. Vă mulțumesc, domnule președinte, stimați membri. E momentul să evaluăm rezultatele obținute și să vorbim despre planurile noastre de viitor. Știți cu toții că anul 2011 a fost un, unul foarte intens. V-am transmis o mulțime de propuneri de lege și uh, munca noastră continuă. Sunt absolut convinsă că și comisia dumneavoastră este la fel de hotărâtă să ofere rezultate tangibile cetățenilor uh, noștri. Dați-mi voie să prezint propunerea de reformă a, a, a protecției datelor. Obiectivul acestei uh, reforme este întărirea drepturilor fundamentale în ceea ce privește protecția datelor. Noi dorim ca indivizii să aibă controlul asupra datelor personale, în special în mediul online. Știți prea bine că directiva în vigoare a fost creată în anul 1995, adică cu mult, mult timp în urmă. E momentul acum să oferim din nou acest control asupra datelor personale indivizilor. Cum putem să facem lucrul acesta? Mai întâi de toate trebuie să înțelegem că datele personale sunt în proprietatea persoanelor pe care le vizează. Deci, dacă o persoană e uh, obligată să renunțe la datele sale personale, trebuie să fie informată în ce scop face lucrul acesta și care sunt scopurile pentru care, în care aceste date vor fi folosite. Deci e nevoie de transparență. De asemenea, e nevoie de portabilitatea datelor, adică indivizii trebuie să-și poată recupera datele. Am făcut același lucru, lucru în ceea ce privește reforma telecomunicațiilor. Deci fiecare individ are dreptul de a-și recupera numărul și de a-l da unei alte companii. De asemenea, companiile trebuie să facă tot ce le stă în putință pentru a asigura siguranța datelor. Dacă însă se întâmplă ceva, companiile sunt obligate să anunțe aceste evenimente. Trebuie să anunțe faptul că datele au fost uh, pierdute. E inadmisibil ca cetățenii să afle cândva, prea târziu, de aceste evenimente nefaste. Deci, iată câteva date importante cu privire la datele personale. Vom încerca să aplicăm o singură regulă pe întregul continent european și să creăm de asemenea un oficiu pentru controlul uh, pentru verificarea datelor personale și, și respectarea, verificarea legislației care vizează aceste date personale. Da, bineînțeles, să nu uităm de oficiile naționale care sunt responsabile, responsabile pentru anchetarea tuturor problemelor apărute pe teritoriul statului pe care îl reprezintă. M-ați sprijinit mult în ceea ce privește comunicarea din 2010 referitoare la protecția datelor. Mă refer aici la raportul VOS și, prin urmare, nu pot decât să trag concluzia că sunteți din nou la fel de uh, în favoarea activităților noastre, acum că propunerea legislativă se află pe masa dumneavoastră. La data de 19 martie vom organiza o conferință privind protecția datelor la Washington din câte am înțeles, mulți dintre dumneavoastră sau unii dintre dumneavoastră vor merge la Washington în scopul participării la acestei even, acestui eveniment. E important să discutăm această temă atât cu reprezentanții guvernului cât, cât și cu uh, reprezentanții companiilor. Și fiind vorba despre Statele Unite, știți prea bine că negociem un acord umbrelă cu privire la dat- protecția datelor și cu Statele Unite ale Americii și va trebui să raportez Comisiei Libe progresul acestor negocieri cât mai curând cu putință. În întâlnirile cu actorii importanți, cu Uh, reprezentanții Statelor Unite, am uh, spus cât se poate declar că în Europa protecția datelor este esențială. De ce? Pentru că protecția datelor personale este înscrisă în uh, tratat și, de asemenea, în toate cartele care sunt uh, promulgate, care au fost promulgate. Și tocmai de aceea uh, am spus clar că e important nu doar să facem uh, schimb de date de cele două părți ale Atlanticului, ci să și protejăm datele pe ambele maluri ale Atlanticului. În ceea ce privește justiția penală. directiva cu privire la, la procedurile uh, în ceea ce privește uh, spețele în materie penală, am reușit să obținem un vot pozitiv în primă lectură. Am citit uh, raportul doamnei Antonescu și, de asemenea, raportul domnului Olbrecht și nu pot decât să conchid că pozițiile noastre sunt cât se poate de apropiate. Comisia a avut dreptate din punctul meu de vedere atunci când a propus în alte standarde de protecție care vizează atât acuzații cât și victimele. Aștept cu nerăbdare acordul dumneavoastră cu privire la acest uh, dosar. L-ați uh, ascultat de, nu de mult pe ministrul de justiție dan, danez, care menționa Ordinul European de protecție ca fiind unul dintre obiectivele președinției daneze. Mi se pare că drepturile fundamentale trebuie să fie garantate, dar în același timp trebuie să fie garantate procedurile juridice echitabile. Eu cred că acest echilibru între cele două aspecte poate fi atins și asta cu ajutorul dumneavoastră și cu ajutorul președinției daneze. Știu că ați discutat astăzi uh, raportul uh, cu privire la pachetul drepturilor minime în ceea ce ale victimelor infracțiunilor. E bine, în acest context trebuie să vă asigur că victimele din întreaga Europa se bucură de un set de drepturi, uh, drepturi care le, le revin în calitate de indivizi aceste victime au parte de, trebuie să aibă parte de ajutorul tuturor și tocmai de aceea încheierea discuțiilor pe marginea acestui subiect este absolut esențială pentru a asigura un spațiu echitabil al justiției în Europa. De asemenea, Dați-mi voie să le felicit pe cele două ra- raportoare, doamna Pârvanova și doamna Uh, Barrio pentru rapoartele pe care le-au creat, rapoarte care conțin o serie de elemente cu care nu putem decât să fim de acord. Ați menționat uh, autoritățile locale care ar trebui să fie implicate în îmbunătățirea situației victimelor. Ei bine, acest element nu poate fi decât uh, salutat. În ceea ce privește victimele și uh, drepturile procedurale, vă asigur că anul acesta nu voi face nou, noi propuneri. De ce? Pentru că consider că propunerile aflate deja în discuție trebuie să fie fie uh, puse în aplicare cât mai curând cu putință. Prin urmare, noile propuneri vor veni în anul 2013, anul european al cetățenilor, un uh, an european care a fost uh, care va fi adoptat de către Parlament și Consiliu pornind de la propunerile pe care le-am făcut eu anul trecut. Știți prea bine de ce am propus organizarea acestui an. Uh, Uh, dorim să le arătăm cetățenilor europeni că cetățenia europeană nu este un concept vid, ci uh, vine aduce cu sine o serie de drepturi fundamentale. Prin urmare, nu pot decât să vă cer să adoptați această propunere cât mai curând cu putință. Asta pentru a ne putea da suficient timp la dispoziție pentru a pregăti acest an. Gândiți-vă că pregătirile pentru anul 2013 trebuie să înceapă încă din anul 2012. Trebuie ca lucrurile să meargă ca pe roate în anul 2013 și tocmai pentru asta trebuie să începem din timp să ne pregătim. De asemenea, obstacolele cu care se confruntă cetățenii europeni atunci când vine vorba despre utilizarea drepturilor lor trebuie în continuare să fie evaluate. Vom reuși în anul 2013 să discutăm această temă, și vom reuși, ca urmare a acestor discuții, să punem în aplicare o nouă agendă privind uh, cetățenia europeană, începând cu anul 2013. Și dacă tot vorbiți, vorbesc despre cetățeni, dați-mi voie să-i amintesc pe cei mai vulnerabili dintre cetățenii europeni, și anume cetățenii de etnie romă. Știți că Consiliul, în iunie 2009, a semnat, de fapt toți șefii de stat și de guvern au semnat o declarație conform căreia vor continua să implementeze inițiative naționale care vizează, de fapt, integrarea cetățenilor de etnie romă în, în societate. Vă mulțumesc foarte mult pentru contribuția dumneavoastră în acest uh, sens. Nu pot decât să-mi amintesc uh, raportul Iaroca cu privire la integrarea cetățenilor de etnie romă, un raport care a stat la baza strategiilor noastre, strategiilor europene care vizează cetățenii de etnie romă. Am avut uh, concluziile Consiliului care au uh, subliniat importanța acestui subiect și acum statele membre lucrează la strategiile lor naționale. Până în momentul de față am primit uh, 22 de astfel de programe naționale. Vă pot spune cât se poate de deschis că cele cinci state membre care nu au depus declarațiile și documentele necesare până în momentul de față, m-au asigurat că o vor face până în februarie. Asta îmi va permite ca în aprilie 2012 să pot veni în fața dumneavoastră cu, cu un raport cu privire la cele 27 de planuri uh, naționale de acțiune. Dar înainte, pe 22 martie, vom organiza o platformă extraordinară europeană cu privire la incluziunea cetățenilor de etnie romă, cu ajutorul căreia vom oferi actorilor importanți posibilitatea de a-și prezenta opiniile. Uh, Bineînțeles că aș uh, saluta, că salut prezența dumneavoastră la, această, la acest eveniment. Mă uit în direcția doamnei raportor și văd că deja se declară încântată de idee. În acest context, știți prea bine cât de importantă este directiva cu privire la libera circulație din 2004. Odată ce această directivă va fi uh, implementată în totalitate în toate statele membre, uh, toți cetățenii, indiferent de mediul din care provine, provin, vor avea drepturi, dar bineînțeles și uh, obligații, uh, drepturi și obligații pe care le vor exercita pe deplin. Vă amintesc uh, discuțiile pe care le-am avut cu Franța pe acest subiect. Franța și-a revizuit legea națională aflată în vigoare, însă pe parcursul discuțiilor cu Franța, am analizat comportamentul celorlaltor state membre și am văzut că multe dintre statele membre nu au implementat deja directiva din 2004. Prin urmare, ca urmare a acestei concluzii, am pus bazele unui dialog care, de fapt, reprezintă o, un fel de exercitare a unei presiuni extraordinare asupra statelor membre. Statele membre trebuie să facă ce, ceea ce trebuie să facă. În cazul în care nu vor reuși să se, să se achite de responsabilități, am, voi uh, înainta sau voi începe proceduri de încălcare a tratatelor. E important ca această directivă să se aplice, să se aplice atât drepturile cât și obligațiile cetățenilor. E important ca ambele aspecte să fie vizate. De asemenea, ne dorim ca instituțiile europene să dea dovadă, să devină modele în ceea ce privește respectarea drepturilor uh, fundamentale. Mă refer nu doar la statele membre care trebuie să-și asume rolul acesta de model, ci și la stat, instituțiile europene. E important ca instituțiile să implementeze Carta Drepturile om, Drepturilor Omului. Articolul 51 din Carta Drepturilor Omului spune că uh, prerog, uh, rest, procedurile sau reglementările vor, fi, re, re, vor intra în vigoare în momentul în care Uniunea Europeană va decide să, să ratifice această cartă și va începe să evalueze modul în care ea se aplică în toate statele membre. Deci, ă, ce facem noi? Noi propunem ă, legile și mai apoi ne, trebuie să supraveghem implementarea lor în statele membre. Și avem ă, o serie de tabele care trebuie să fie completate, tabele care prezintă frumos uh, toate obiectivele de atins și, uh, și procedurile care trebuie să fie aplicate. Deci, la finele lunii martie, Comisia va trebui să, să adopteze această carte. Um, deci, vedeți, uh, ținem cont de, de noul uh, de noul tratat de la Lisabona care ne încurajează în această directivă și sunt absolut convinsă că există raportori din partea Parlamentului European care se vor ocupa de acest lucru. În 15 noiembrie, Comisia a adoptat două propuneri uh, pentru adoptarea unui um, program pe justiție și unul pentru drepturile cetățenilor pentru perioada 2014-2020 Ni se va furniza uh, finanțarea pentru stabilirea politicilor uh, prioritare. Vrem să aducem un plus de valoare în aceste domenii și până în prezent am reușit să am un uh, buget stabil pentru această perioadă 2014-2020, 911 milioane de euro pentru aceste două domenii, în așa numite prețuri actuale. Sunt foarte mulți bani pe de o parte, dar nu sunt foarte mulți bani pe de altă parte și contez pe dumneavoastră ca acești bani, destul de puțini, în fapt, să nu fie negociați în uh, scădere. Ce ne vor permite ei să facem? Ei bine, ca și în trecut, să finanțăm grupurile pentru uh, sprijinirea victimelor, să creștem conștientizarea pentru privind diferența de venituri între bărbați și femei, să punem în aplicare legislația europeană privind protecția datelor și uh, să uh, facem față tuturor aspectelor de discriminare bazată pe orientare sexuală, vârstă, gen, uh, religie și așa mai departe. Deci acest fond poate ajuta ONG-urile să-și continue activitatea. În sfârșit, Ungaria, pentru că știu că în această dupămasă veți uh, avea o audiere privind Ungaria. Nu o să intru în toate detaliile, fiindcă veți avea posibilitatea să discutați despre ele în timpul audierii. Știți, pentru că atât președintele uh, Barroso cât și eu am uh, informat uh, plenara instituției dumneavoastră că am transmis trei scrisori de notificare formală, două în domeniul justiției și una în domeniul de competența lui Oli Ren privind Banca Centrală. Totodată am trimis și o scrisoare pre-258 solicitând informații despre independența organizării judiciare a um, instanțelor terminar și rezilierea mandatului fostului președinte al Curții Supreme, concentrarea puterilor în mâinile președintelui noului oficiu judiciar național și așa mai departe. Toate acestea au fost uh, trecute printr-o procedură accelerată, astfel încât în termen de o lună, adică până în 17 februarie, să primim răspunsurile. avem o poziție foarte clară și concretă, bazată pe o analiză juridică solidă și sunt încrezătoare că guvernul ungar va răspunde la solicitările noastre și ne va prezenta reformele pe care le va adopta. Domnul președinte Barroso a clarificat acest lucru și cu domnul prim-ministru Orban în reuniunea din 24 ianuarie. Prin urmare, domnule președinte, iată, uh, pe scurt, cam asta am vrut să vă prezint uh, ca introducere. Președintele, da, vă mulțumim, domnule uh, vicepreședinte și comisar Reding, pentru prezentarea programului de lucru în domeniul justiției pentru anul următor. Acum așteptăm intervențiile membrilor, începând ca de obicei cu coordonatorii, dar dați-mi voie să anunț că mi s-a dus la cunoștință faptul că există un, uh, o televiziune poloneză publică, televiziune care dorește să-i filmeze uh, această ședință în derulare a uh, Comisiei Libe, câteva scurte secvențe. Vreau să întreb membrii dacă obiectează, iar dacă nu, atunci această televiziune poate să-și, poate să-și facă treaba raportând câteva minute ce se întâmplă la noi. Dacă nu există obiecții, înțeleg că sunt autorizați să intre în sală și să filmeze. Văd că este în regulă, astfel încât Vom începe cu domnul uh, Simon Busutil, care se va pregăti, își va aranja și cravata pentru intervenția televizată. Uh, Mulțumesc, domnule președinte, mulțumim și doamnei vicepreședinte pentru prezentare, pentru eforturile sale și pentru că pune în practică programul de la Stockholm asupra căruia am convenit. Dați-mi voie să încep cu o observație cu privire la Ungaria, pentru că este ziua Ungariei în Parlamentul European, se pare ppe ul vă susține în totalitate, atât pe dumneavoastră cât și Comisia Europeană, în toate acțiunile pe care le întreprindeți vis-a-vis -vis de Ungaria. Știm cu toții, desigur, că uh, partidul uh, din, la guvernare din Ungaria este un partid PPE și de aceea ne dorim și chiar mai mult să ne asigurăm că se respectă toate regulile. Luăm notă de faptul că ați uh, instituit o procedură de încălcare a dreptului comunitar în trei domenii și totodată de faptul că prim-ministrul Ungariei nici mai mult, nici mai puțin, a declarat chiar în plenara instituției noastre că orice va trebui să facă Ungaria pentru a se asigura că legislația sa va respecta dreptul comunitar, Ungaria va face. Prin urmare, așteptăm și noi, ca și dumneavoastră, răspunsurile din partea guvernului ungar și schimbările pe care uh, vor trebui să le facă în legislația lor pentru a se asigura că aceasta respectă dreptul comunitar. Prin urmare, vă asigurăm de tot sprijinul nostru uh, în acest sens. Sper că această discuție să rămână echilibrată și moderată totodată. Dacă un stat nu își îndeplinește sarcinile conform dreptului comunitar, există un proces firesc, există posibilitatea de a declanșa procedura de încălcare a dreptului comunitar și trebuie să urmăm aceste proceduri, nu să încercăm să creăm tribunale publice care nu ne vor duce nicăieri decât înspre schimburi și acțiuni politice. Vis-a-vis -vis de celelalte aspecte pe care le-ați adus în discuție, dați-mi voie să vă reamintesc, după cum ați făcut după cum ați spus, am citit ieri în uh, Wall Street Journal că ieri s-au împlinit 20 de ani de la tratatul de la Maastricht, care, pe lângă faptul că a lansat proiectul euro, a lansat și ideea cetățeniei europene și de, pe acest lucru aș vrea să îmi concentrez intervenția. Știm că s-au făcut foarte multe cu privire la cetățenia europeană în ultimii 20 de ani, dar, din păcate, oamenii știu prea puține care le sunt drepturile ca și cetățeni europeni și poate ar trebui să adăugăm și uh, faptul că nu știu că aceste drepturi sunt completate de altele. De aceea vă întreb care este viziunea dumneavoastră în ceea ce privește îmbunătățirea cetățeniei europene pentru cetățenii noștri în perioada următoare. Să nu uităm că anul viitor va fi anul european al cetățenilor, dar să ținem seama și de faptul că există multe amenințări asupra felului în care această cetățenie va evolua. Să vedem care este dezbate, să privim dezbaterea în continuă desfășurare cu privire la Schengen. Dacă există un rezultat clar și pozitiv pentru cetățeni, atunci aceasta trebuie să fie zona de liberă circulație Schengen, care însă pare să fie continuă atacată de Consiliu. Să luăm exemplul vizelor apoi. Trebuie să avem o politică comună în uh, domeniul vizelor, însă o serie de țări terțe discriminează cetățenii unor anumite state membre ale Uniunii Europene în domeniul vizelor. Și acestea ar trebui să facă parte din pachetul drepturilor la care trebuie să se aștepte cetățenii noștri când văd pe pașaport nu doar numele țărilor, ci și denumirea Uniunii Europene. Deci, întrebarea mea, doamnă vicepreședinte, este care este viziunea noastră asupra președinției în următoarea perioadă. Președintele, mulțumesc, doamna Voțcă, din partea SND. Mulțumesc frumos, domnule președinte. Vreau să-i mulțumesc și eu călduros, doamnei comisar, pentru introducerea sa. O să aștept puțin pentru că cred că nu înțelegeți neerlandeza. În regulă, mai bine acum. O să continui. Am uh, o serie de întrebări. De ce? Pentru că ați abordat o serie întreagă de subiecte importante, mai ales revizuirea directivei privind protecția datelor. O să urmărim cu mare interes acest dosar, pentru că el este absolut indispensabil. Prima întrebare se referă la pachetul privind dreptul victimelor. Mai întâi, este important ca Parlamentul să adauge și dimensiunea genului în uh, acest dosar. În 2013 vreți să veniți cu noi propuneri în acest sens și întrebarea mea este următoarea. În aceste noi propuneri aveți în vedere adăugarea directivei privind uh, violența bazată pe gen, apoi drepturile homosexualilor. Ați uh, spus, pe bună dreptate, că este important ca car, să, să punem în aplicare Cartea Drepturilor Fundamentale. Sunt uh, absolut de acord cu dumneavoastră. Uh, mai există și problema liberei circulații a lucrătorilor. Am discutat deja despre acest lucru cu dumneavoastră și atunci ați spus că, în principiu, drepturile cuplurilor homosexuale atunci când uh, e vorba de o căsătorie între cetățeni din două state membre diferite, aceste drepturi să fie acoperite în Carta Drepturilor Fundamentale, dar statele membre trebuie să pună în aplicare aceste reglementări. Aveți intenția în această perioadă să vă asigurați că această situație să se amelioreze. Deci aceste drepturi există, dar se pare că trebuie să facem ceva pentru a ne asigura uh, că, drepturile homose- ă, că cuplurile homosexuale, îmi cer scuze, au aceleași drepturi ca și cuplurile heterosexuale. Apoi, într-o rezoluție anului trecut, um, Parlamentul a solicitat ca uh, problema transexualilor să fie eliminată din uh, textul privind drepturile fundamentale, dar și aceste persoane trăiesc în Uniunea Europeană și au drepturi fundamentale. Menționarea lor uh, în această listă și excluderea unor anumite profesii din această listă, pe de altă parte, duce la o eliminare a drepturilor lor. V-ați gândit la o inițiativă în acest sens? pe lângă Organizația Mondială a Sănătății, pentru că mm, Parlamentul în majoritate a solicitat acest lucru. În sfârșit, punctul 5 Directiva orizontală împotriva discriminării. Ați spus că în noul program prezentat în noiembrie, în data de 15, are ca scop lupta împotriva discriminării bazată pe vârstă, de exemplu. Este minunat, sunt complet de acord cu dumneavoastră. Dar modul cel mai bun de a uh, acționa este să trecem prin această directivă care a fost blocată. Trebuie încă să mai așteptăm ceva din partea Comisiei în acest sens. 6. Apoi. În ultima perioadă am avut exemple numeroase de rapoarte care arată că în multe state membre uh, s-a înregistrat o creștere a extremei drepte. În special în Germania se desfășoară o anchetă, dar este valabil și în alte state membre, din câte știm noi. Întrebarea mea este următoarea și aici mi se pare că sunt amenințate drepturile fundamentale ale persoanelor. se va desfășura o anchetă sau uh, investigații cu privire la această tendință în cadrul Uniunii Europene? Cred că acestea sunt întrebările mele și aștept cu nerăbdare răspunsurile. Vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc și doamnei comisar pentru această prezentare foarte cuprinzătoare a drepturilor fundamentale și a problemei cetățeniei. Suntem cu toții de acord că trăim în zile, în vremuri um, cu mai multe crize. Criza financiară a dus la o criză socială și la o criză politică și, după părerea mea, este mult mai înfricoșător să înțelegi când te deplasezi în diverse state membre că există o generație aproape pierdută, tineri șomeri, fără nicio speranță, fără nicio încredere în sistemul uh, politic și în politicieni. Acest lucru are de-a face cu cetățenia, lipsa de încredere a cetățenilor este chiar mai înfricoșătoare decât criza economică. Cred că suntem cu toții de acord că este o, pro- problemă a crizei drepturilor fundamentale în Europa zilelor noastre și avem tendința să uităm că Uniunea Europeană nu este un loc al piețelor, ci, în primul rând, o uniune a valorilor. Credibilitatea noastră însă și este în joc. Și ați menționat, lucru pe care îl apreciez, uh, grupurile vulnerabile ale Europei, uh, grupurile de etnie romă în special și vă admirăm și v-am admirat uh, reacția puternică pe care ați avut-o vis-a-vis de problema deportărilor în masă din Franța, dar în ultima perioadă, în lunile și săptămânile critice, când am văzut un alt grup de persoane extrem de vulnerabile lovite din greu în Ungaria din nou, iată revenim la această țară cu așa mari probleme. Mai întâi, în decembrie anul trecut, s-a uh, instituit o lege prin care persoanele care dormeau în stradă, bieți oameni vulnerabili, erau criminalizați pentru că erau săraci după părerea mea, este o măsură extrem de cinică și extrem de înfricoșătoare această direcție în care se îndreptea, îndreaptă Uniunea noastră. Și aș fi vrut să, vă, să aud un mesaj clar al dumneavoastră atunci când a fost adoptată această lege. Când ea a intrat în vigoare în Ungaria, afectând un grup de persoane foarte vulnerabile. Ieri, împreună cu un coleg, am prezidat un seminar cu privire la persoanele fără adăpost din Europa. Nu există statistici de niciun fel cu privire la numărul lor, dar sunt undeva între 3 și 5 milioane de persoane de europeni care sunt persoane fără adăpost în astăzi. Ar fi bine ca Comisia să ia acest lucru în serios, să afle care este clar situația și să vină cu un plan clar, pentru că foarte mare parte din această problemă este legată de criza economico-socială din Europa. Să fii sărac și să fii fără adăpost, fără locuință, nu este un act penal persoanele sărace și care trăiesc o viață de mizerie trebuie în Ungaria să plătească astăzi o amendă de 445 de euro, bani pe care nu iau, sau dacă nu sunt închiși sau arestați. Până în prezent nu ați reacționat în acest sens și aș vrea să fac o comparație cu situația cu persoanele rome, pentru că mi se pare că e o situație la fel de gravă. Iar situația în uh, Ungaria, știu că vom reveni la acest subiect după masă, dar, repet, aș fi vrut ca în special dumneavoastră și Comisia, să vină cu un mesaj foarte clar în acest sens, mai ales că ați făcut-o și în trecut. Avem încredere dumneavoastră în acest sens. E vorba de valorile uh, fundamentale pe care le-ați apărat în mod foarte corect în trecut. Și nu mi se pare eficient acest schimb de scrisori între dumneavoastră și guvernul ungar pur și simplu nu este suficient. Sunteți de acord, doamnă comisar, cu mine că vine un vânt rece asupra Europei uh, zilelor noastre și nu mă refer la temperaturile scăzute, meteorologic vorbind, deși și ele sunt remarcabile, dar acest vânt rece combinat cu temperaturile scăzute au dus la catastrofe. Peste 400 de persoane au înghețat au murit înghețate în statele membre ale Uniunii Europene în ultimele săptămâni. Ce intenționați să faceți pentru a soluționa această problemă? Și revenind la Ungaria, subiect pe care îl vom discuta în detaliu după masă, dar fără prezența dumneavoastră, Știm cu toții că un stat candidat nu ar avea niciodată voie să adere la Uniunea Europeană. Uh, dar, odată ce ești membru, poți să acționezi cum vrei, fără să riști uh, problema penalităților sau sancțiunilor, fie ele politice sau financiare. Care este reacția dumneavoastră? Ar fi interesant să auzim care e reacția noastră spontană, pentru că încrederea noastră este supusă riscului în rândul cetățenilor și nu mă refer doar la statul meu membru, Suedia. Uh, ieri, zilele trecute am fost în cinci state membre diferite ale Uniunii Europene și ne confruntăm cu o lipsă masivă de încredere peste tot. Trebuie să ne justificăm comportamentul și să răspundem nevoilor cetățenilor de peste tot, corectând totodată ceea ce facem și ceea ce nu facem. Aș aprecia un răspuns cât mai onest la aceste uh, întrebări. Mulțumesc. Mulțumim, doamnă Wikström. Domnul Albrecht. Mulțumesc, domnule președinte. Vă mulțumesc și dumneavoastră, doamnă vicepreședinte, pentru informațiile pe care ni le-ați uh, adus astăzi aici. Vreau să mă concentrez pe trei lucruri. În primul rând, uh, salutăm reformarea măsurilor de protecție a datelor. Multe puncte din raportul nostru de anul trecut au fost uh, respectate în această propunere și Sperăm să discutăm cât mai repede cu Consiliul și cu Comisia. E important să implicăm cât mai mulți protagoniști în această dezbatere. Cred că ar fi bine să aibă loc uh, niște negocieri cât mai repede între Consiliu și Parlament pentru ca aceste drepturi să devină o realitate și pentru ca reforma să poată avea loc în primul rând. Un al doilea lucru. E vorba de cooperarea judiciară. Ați spus că are loc acum dezbaterea privind uh, drepturile procedurale, am vorbit despre accesul la avocați, avem și raportul domnului, doamnei Antonescu. Deci noi încercăm să avem o poziție comună din partea Parlamentului, deci suntem gata să intrăm în negocierile cu Consiliul și sper ca asta să fie posibil cât mai curând. Vă mulțumesc pentru ce ați spus în legătură cu Ordinul de Anchetă European. Întrebarea mea e legată de Ordinul de, de Mandatul de Arest European. Vor exista dezbateri și la Comisie pe această temă? Deoarece știți că noi, Parlamentul, am cerut să se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 privind standardele minime. Ar trebui să ne gândim la modul în care se vor dezvolta uh, tribunalele de drepturi ale omului pe teritoriul european. Deci aici trebuie să ne gândim la um, un acces mai bun, să ne gândim și la relațiile pe care le vom avea cu CEDO de la Strasburg. E important să ținem cont de asta atunci când uh, trebuie să redactăm măsurile privind uh, drepturile fundamentale. Domnule președinte, spune domnul Kirkhoff, vreau să, vă, vreau să o felicit și eu pe doamna comisar legătură cu propunerile și reacțiile la evenimentele recente. Eu îmi voi concentra observațiile pe domeniul cooperării și mai ales chestiunea legată de modul în care funcționează sistemele judiciare din statele membre. Eu nu mă refer aici la Ungaria, ci la zone care nu se află în zone de interes economic. E vorba aici de apariția criminalității cibernetice, e vorba de date și știu că doamna Reding uh, este implicată în acest domeniu. Însă există totuși o problemă. Chiar dacă respectăm, așa cum respect eu, existența diferitelor uh, coduri penale, deci eu cred că trebuie respectate diferențele între state, însă în anumite domenii cred că e absolut corect să ne așteptăm ca membrii Uniunii Europene să aibă niște standarde care cel puțin respectă dreptul internațional și convențiile internaționale și mă voi referi eh, specific la condițiile de primire pentru solicitanții de azil. De mai multe ori am eh, spus aici în această comisie că mă îngrijorează un lucru. Noi încercăm să renegociem eh, tratatul de la Dublin. Încercăm să găsim o soluție privind solicitările de azil mm, într-un mod adecvat. Însă părem pregătiți să acceptăm faptul că statele membre ale Uniunii Europene nu sunt privite la nivel internațional ca niște locuri sigure în care cineva poate să solicite azilului, azilul. E rușinos. Și, după cum spuneam, nu vreau să îmi bag nasul în dreptul penal din statele membre, asta e altceva, însă nu îmi doresc să mai existe situații, doamnă comisar, în care oameni aflați pe teritoriul Germaniei sau Marii Britanii sau în altă țară, care nu pot fi trimiși înapoi în alte țări din cauza acestor standarde. Deci întrebarea mea este când veți analiza problema sistemelor uh, judiciare și a cooperării în domeniul penal? Această cooperare nu are cum să se facă într-o singură direcție, ci în ambele direcții, pentru a menține ceea ce comunitatea internațională consideră ca fiind standarde minime. Deci eu m-aș dori ca, mi-aș dori ca doamna Reding să ne răspundă la această întrebare înainte să plece. Mulțumesc, doamna Ernst. Da, vielen Dank zunächst einmal. Mai întâi de toate, doamnă comisar, vă mulțumesc mult pentru prezentarea dumneavoastră. Ați vorbit despre o serie de teme importante. Consider că agenda pe care ați prezentat-o în fața noastră este într-adevăr cea potrivită pentru anul 2012. Vă puteți baza pe sprijinul nostru. Și acum dați-mi voie să menționez câteva aspecte foarte importante pentru mine. Mai întâi de toate, Ungaria. Am purtat o dezbatere controversată care va fi continuată în cursul după amiezii de astăzi și care va fi <laughs> probabil uh, continuată și pe viitor. De ce? Pentru că Parlamentul European și Comisia Europeană nu poate decât să uh, Uh, evalueze compatibilitatea existentă între legislația europeană și legislația națională, ungară. Dar știm prea bine că aici vorbim despre ceva mult mai profund. Vorbim despre încălcarea principiului statului de drept, despre încălcarea drepturilor uh, omului și în acest sens am primit o mulțime de uh, Uh, scrisori din partea organizațiilor care luptă pentru uh, recunoașterea homosexualilor. Gândiți-vă doar la uh, homosexualii din Ungaria care sunt atât de discriminați ca urmare a legii privind căsătoriile, legea de curând promulgată în Ungaria homosexualii din Ungaria se tem să iasă pe stradă pentru că există o mulțime de organizații care luptă împotriva lor. Deci homosexualii din Ungaria nu se simt protejați și au tot spus-o. Tocmai de aceea vă întreb ce poate Uniunea Europeană să facă pentru ca în acest domeniu să facem într-adevăr un progres. Cum putem elimina discriminarea homosexualilor? În al doilea rând, reforma protecției datelor. Mă bucur foarte mult că au fost făcute propuneri pe care nu le putem decât saluta, pe care ni le-am dorit de ani de zile încoace. Există multe aspecte pozitive care pot fi recunoscute în propunerile dumneavoastră. În Germania însă apare următoarea discuție. Ce se va întâmpla cu uh, reglementările naționale germane care, sunt, uh, care depășesc cu mult standardele europene? Deci ce se va întâmpla cu, cu acestea? Uh, vor dispărea, vom opta pentru uh, reguli uh, uman- uh, armonizate, care să, să fie mai scăzute decât cele naționale. Și de asemenea vreau să vă întreb de ce nu ați extins această reformă asupra instituțiilor, instituțiilor Uniunii Europene. Ați renunțat la acest subiect dintr-un anumit considerent care nu ne este nou cunoscut? Ce se întâmplă acolo? Și al treilea subiect, romii. În decembrie anul trecut am avut un congres la Berlin Uh, reprezentanții romilor din 15 state au participat la acest congres și cu toții au spus că strategia europeană nu se lansează. Reprezentanții romilor nu văd că s-ar înregistra vreun progres și cu toții doresc ca acest progres să fie <laughs> înregistrat cât mai curând cu putință. Prin urmare, vă întreb, odată ce veți primi acele strategii naționale și le veți fi analizat, ce mai planificați în cazul în care lucrurile nu se mișcă în, într-adevăr? Ce aveți dumneavoastră de gând să faceți pentru a presa statele membre să-și asume responsabilitățile care le ref- revin? Și o ultimă întrebare. Provin din uh, acel an german în care au, uh, a activat celula nazistă, uh, despre care toată lumea a vorbit în ultima vreme, și bineînțeles că fascismul, în forma sa nouă, mă preocupă foarte mult. Nu credeți că ar trebui să întreprindem o inițiativă și în acest sens, poate că agenția privind drepturile fundamentale ar trebui să fie mai activă, astfel încât uh, extrema dreaptă uh, să nu se mai dezvolte la fel de bine atât în Germania cât și în alte state. E prima rundă întrebărilor din partea coordonatorilor. Nu văd pe nimeni de la EFD. De aceea vom asculta răspunsurile doamnei Reding la întrebările coordonatorilor, după care vom avea o a doua rundă de întrebări de câte 5 minute fiecare pentru doamna comisar. Aveți cuvântul, doamnă Reding. Stimați deputați, vă mulțumesc pentru întrebările importante pe care mi le-ați pus. Au fost multe întrebări uh, în legătură cu Ungaria. Comisia poate interveni atâta timp cât sunt în joc legile europene. Comisia e gardianul tratatului. Comisia nu poate depăși prerogativele tratatului. Noi am văzut care erau proiectele de lege anul trecut. Eu una am citit o scrisoare în care avertizam guvernul maghiar. De altfel, această scrisoare a fost uh, preluată și de către secretarul de stat Clinton și citată în scrisoarea ei. Momentul în care puteam interveni noi era momentul în care noi legi, uh, provenit din noua Constituție, urmau să fie elaborate și atunci puteam analiza compatibilitatea acestor legi cu cele europene. Și deci puteam interveni doar pe marginea acelor legi care intrau în contradicție cu cele comunitare. Nu putem interveni ceea ce vrește legislația națională care nu are un temei european. Asta e problema. Unii colegi au și spus asta. Puteam poate interveni o țară candidată, însă nu avem cum să intervenim într-un stat membru. Asta e legea. Simon Busutil a citat din articolul meu pentru Wall Street Journal. În acest articol, eu, nu propu- eu propun o foaie de drum pentru reformele instituționale. Și după ce vedem care sunt verigile lipsă, putem organiza o convenție și putem vorbi despre umplerea, umplerea celor lacune pentru a avea o Uniune politică mai puternică care să-i permită ulterior Comisiei să intervină în aceste cazuri. Și ca să-i răspund doamnei Boscurt, cazurile în care nu putem interveni sunt cele legate de dreptul familiei, de exemplu. Ceea ce am propus eu acum este să construim niște punți între statele membre, însă nu am cum să schimb dreptul familiei sau să încerc să fac asta. E drept că la 20 de ani de la înființarea cetățeniei, conceptul de cetățenie europeană prin tratatul de la Maastricht, cetățenii sunt foarte puțin conștienți de drepturile pe care le au. Și acesta este motivul pentru care anul 2013, anul european al cetățenilor, va fi atât de important, deoarece în 2013 vom putea face multe lucruri. În primul rând, îi putem informa pe cetățenii în legătură cu drepturile pe care le au și, în al doilea rând, îi vom întreba ce cred despre punerea în aplicare a drepturilor lor în viața de zi cu zi. Vă rog, prin urmare, să ne ajutați să facem acest an 2013 cât mai util. Acum, printre drepturi, noile drepturi de protecție consulară și m-ar bucura foarte mult faptul dacă această comisie ar putea prelua acest, acest subiect. Deci, în conformitate cu tratatele Lisabona, avem aceste noi drepturi, însă, în tratatul anterior se vorbea deja despre aceste drepturi, însă iată că acestea au ajuns să fie realitate, iar acum avem nevoie de o directivă care să transpună totul în realitate. Domnul Busutil vorbea despre amenințări, spațiul Schengen, vizele, mai ales despre Schengen. Da, și eu sunt îngrijorată ca mulți dintre dumneavoastră. Mă îngrijorează modul în care niște reguli care nu sunt perfect clare sunt folosite greșit în scopuri politice. Asta s-a tot întâmplat. Și de aceea colega mea, Cecilia Malmström, lucrează la redactarea unor reguli mai clare și de aceea vă rog să o ajutați, deoarece ceea ce face ea va soluționa această problemă. Însă știu că există multe state membre care se opun existenței unor reguli mai clare. Atunci când uh, miza a fost libera circulație, când am avut acea criză Schengen, am intervenit de fiecare dată, am contactat miniștrii responsabili pentru a le spune clar că nu voi permite ca drepturile cetățenilor să nu fie puse în practică în realitate. Doamna Ernst a pus niște întrebări legate de egalitatea între sexe. Prima întrebare se referea la femei și violența împotriva femeilor. Pachetul nostru privind uh, victimele este neutru din punct de vedere al sexului, așa cum sunt și cele două ordine de protecție. Și știm foarte bine că cei care vor profita de pe urma ajutorului oferit de ordine de protecție sunt femeile și copiii, de altfel. O altă categorie vulnerabilă din societatea noastră. Și știm foarte bine că doamna Jimenez și raportarea de la FAM încearcă să identifice acum categorii de victime vulnerabile și sunt uh, dispusă să mm, discutăm propunerile dumnealor. Problema drepturilor homosexualilor. Știți că întreaga chestiunea drepturilor, chestiunea non-discriminării, nu doar în temeiul sexului, ci și al vârstei și așa mai departe. Știți că toate acestea au fost incluse în directiva împotriva discriminării, însă această directivă este în curs de a fi elaborată. Iar uh, directiva privind discriminarea în afara locului de muncă e blocată la Consiliu. Și de fiecare dată când călătoresc în aceste țări care blochează directiva, de fiecare dată când mă întâlnesc cu un ministru în acele țări, pun în discuție această problemă. Deci trebuie să vă spun că deocamdată nu am avut câștig de cauză în ceea ce privește deblocarea uh, acestui dosar și știu că și Parlamentul mă va ajuta. E vorba de faimoasa directivă la articolul 19, care e complet blocată. Ce am făcut între timp? Dat fiind că nu pot interveni în ceea ce privește dreptul familiei în statele membre, mi-am dat seama că pot interveni în ceea ce privește chestiunile legate de libera circulație. Și de aceea am făcut mai multe măsuri, mai multe propuneri legislative. De exemplu, în ceea ce privește căsătoriile și divorțurile internaționale, instanțele de succesiune sau ceea ce ține de libera circulație a documentelor. Toate aceste măsuri nu favorizează un sex în detrimentul celuilalt. Când oamenii, în virtutea acestor drepturi, profită de pe urma liberei circulații, drepturile respective trebuie respectate. Chiar și atunci când persoanele respective se mută într-un alt stat membru. Știu că mă veți ajuta să-mi continui munca pe marginea acestor legi, deoarece cred că sunt foarte importante. În acest domeniu avem într-adevăr competență noi. Acum, întreaga problemă a partidelor extremiste sau a mișcărilor extremiste. Nu doar în Ungaria, în Germania sau în țările de jos apara, au apărut astfel de mișcări, ci și în multe alte țări. Iar aceste mișcări devin din ce în ce mai puternice din cauza problemelor economice. Pe măsură ce dificultățile economice sunt mai, uh, mai marcante, oamenii ajung să adopte niște poziții extreme. Și asta din cauza fricii. De aceea cred că e bine că Parlamentul European își face auzit glasul și ajută acele guverne care, pe baza Constituțiilor lor, uh, discută acum despre o eventuală interzicere a acestor mișcări și când văd discuțiile care au loc în Germania, îmi dau seama că nu e deloc ușor să interzici un partid sau o mișcare bazându-te pe Constituție. Au loc niște disca- discuții foarte serioase și cred că e important ca noi să ajutăm la purtarea acestor discuții și să vorbim despre drepturi. Și ajung acum la întrebarea făcută adresată de doamna Wikström. Ea spunea despre criza acestei generații pierdute, despre mișcările extremiste, despre lipsa de încredere aveți perfectă dreptate, așa cum au și alți colegi. Când ne uităm la datele din uh, ultimele sondaje Eurobarometru, vedem că de-a lungul anilor, măsurând încrederea pe care oamenii o au în guvernele lor naționale și în Comisia Europeană, deci vedem că media europeană, nivelul de încredere a fost destul de stabil, de altfel au par să aibă mai multă încredere în comisie decât în guvernele naționale. Nu e valabil asta pentru statele membre să vezi. Dacă te uiți la aceste date, vezi că apare ceva foarte interesant. În paralel, se reduce încrederea pe care cetățenii o au în ceea ce privește responsabilii politici, fie la nivel european, fie la nivel național. Și asta e foarte periculos pentru instituțiile noastre, pentru democrațiile noastre. Dacă această încredere a acordării încrederii uh, prin intermediul votului se pierde, practic despre, pe asta se bazează democrația. Dacă nu mai există această încredere, atunci cu greu ne vom putea continua noi munca și ne vom putea îndeplini sarcinile pe care le-am primit ca persoane alese. Eu cred că e un subiect foarte important pe care Parlamentul European ar trebui să-l discute cu mare seriozitate, să vedem ce se întâmplă cu adevărat. Dar ce e foarte clar, e evident și nu e vorba doar de niște uh, cazuri separate în anumite țări. Nu, e o tendință foarte relevantă vorbind de nivelul mediu european. E o evoluție foarte îngrijorătoare. Persoanele vulnerabile. Într-adevăr, îi avem pe romi. Întrebarea este dacă facem sau nu suficient. Niciodată nu vom face suficient deoarece nu putem să facem decât uh, ceea ce ne permit competențele pe care le avem și de aceea la acești piloni am cerut guvernelor naționale să vină fiecare negru pe alb cu un propriu plan de acțiune național pentru ca astfel să putem măsura ce se întâmplă, să vedem dacă se întâmplă ceva de altfel nu ne putem permite să rămânem la acest nivel general. Eu am acționat când am putut, în ceea ce privește directiva liberei circulații, atunci am puterea de a duce statele în fața curții de justiție, însă să știm care sunt regulile, care sunt legile în statele membre. Tribunalele naționale sunt responsabile de punerea în aplicare a acestor reguli. Deci, încă o dată, oamenii trebuie să-și cunoască drepturile. Și sunt destul de sigură de faptul că mulți cetățeni nici nu știu că dețin anumite drepturi. Și de aceea e nevoie de acest an 2013 a cetățenilor, tocmai pentru a explica care sunt drepturile. Însă, deci eu voi reveni aici, în fața Parlamentului, cu aceste 27 de planuri eh, naționale de acțiune și vă voi spune uh, ce angajamente și-au luat statele membre și voi reveni în fiecare an cu o analiză a ceea ce s-a făcut. Problema romilor nu are cum să fie soluționată în două săptămâni. E o investiție pe termen lung și de aceea am insistat de fiecare dată cât de importantă e școlarizarea copiilor, deoarece trebuie soluționate problemele pentru generațiile viitoare. E, un, uh, e o chestiune pe agenda noastră de lucru, deci voi veni cu planurile de acțiune din cele 27 de state membre și vă voi spune ce se întâmplă. Acum, problema persoanelor fără adăpost. Penalizarea celor săraci. Eu sunt creștin-democrată. Și astfel de legi Mă deranjează foarte mult, însă astea sunt sentimentele mele personale. Întrebarea e dacă suntem competenți în ceea ce privește astfel de legi. Va trebui să vorbesc uh, răspicat cu comisarul pentru afaceri sociale pentru a vedea dacă noi putem interveni, dacă avem competența de a o face. În orice caz, ceea ce fac și o fac în mod sistematic în toate statele membre, mai ales în statele membre care au probleme. Deci ceea ce fac e să consolidez tribunalele. Pentru a avea o siguranță juridică, pentru ca cetățenii să se poată adresa justiției atunci când se întâmplă ceva rău. Și de aceea am trimis acea scrisoare 258 guvernului maghiar, deoarece avem nevoie de un sistem de tribunale independente, iar dreptul la o judecată independentă e înscris, e consfințit în Carta Drepturilor Fundamentale și important ca asta să fie pus în practică. Face parte din întregul pachet al drepturilor individuale. După amiază la audierea pe care o aveți, va participa directorul meu general și dumneai ei cu siguranță vă va putea răspunde la toate întrebările la fel de bine precum aș fi putut eu să răspund. Nu am avut un schimb de scrisori cu guvernul maghiar. Avem primul pas pentru procedura în instanță, deci nu e doar un schimb de scrisori, mergem mult mai departe. Am ajuns în momentul în care fie îți schimbi legea, fie te aducem în fața justiției la Luxemburg. Sunt de acord cu domnul Albrecht ceea ce privește da, legea de protecție a datelor. E o lege foarte importantă care trebuie discutată cu toate elementele ei, deoarece e o lege foarte cuprinzătoare ce acoperă toate elementele politicilor noastre. Acum, cooperarea judiciară și ajung din nou la multe din întrebările puse aici. E indispensabil ca în cadrul acestei cooperări să existe acele drepturi minime pentru toată lumea. Unele state membre asigură un nivel mult peste aceste drepturi minime, da, asta ne dorim, ideal, însă drepturile minime sunt absolut importante. Atât în ceea ce privește ordinul de anchetă, am înțeles mesajul că doriți să colaborați cu președinția daneză și sunt și eu la dispoziția dumneavoastră. Acum, mandatul de arest. Am avut deja această discuție în plenar Și aici avem multe probleme, nu cu mandatul de arest în sine, ci cu punerea în aplicare acestuia. ce e folosit greșit de unele state membre pentru infracționalitate minoră. Nu, acest mandat e pentru uh, delicte, pentru infracțiuni grave, nu pentru furtul unei găini. Am scris o scrisoare tuturor ministrilor de justiție pentru a le cere să pună în practică acest mandat de arest așa cum trebuie și să nu-l folosească greșit pentru alte lucruri, deoarece astfel vor distruge complet această idee. Acum, aderarea la Convenția Europeană a Drepturilor Omului. Eu am primit un mandat pentru a negocia. Am încheiat negocierile. Niște negocieri foarte grele, de altfel. Negocieri la care am cerut să vedem cum putem avea un sistem prin care Curtea Europeană de la Luxemburg și CED de la Strasburg pot să se completeze una pe cealaltă fără să se blocheze. Am soluționat toate aceste probleme. Acum dosarul e pe masa statelor membre, trebuie să-l ratifice și aici încep problemele. Unele state membre nu își doresc această uh, aderare la CEDO. Chiar dacă în tratat e înscrisă această aderare. Eu am primit un mandat. Uh, Ratificarea, prin urmare, e blocată de unele state membre care pur și simplu nu vor să continue cu ratificarea. Și e interesant să vedem că acum Consiliul de Ministri e condus de Marea Britanie. Va fi interesant să vedem dacă Marea Britanie va profita de faptul că deține această funcție și va propune reforme Există foarte multe dosare blocate și e important să se facă reformele. De aceea, în timpul uh, prezenției Consiliului de Ministri uh, la CEDO, cer uh, Marii Britanii să facă ceva util. Ar fi extraordinar. Domnul Kirkpatrick, Kirkhope, cooperarea judiciară națională și diferențele care există între țări. Da, există aceste diferențe și nu putem schimba sistemele naționale. Acestea sunt la latitudinea statelor membre. Singurul lucru pe care încerc să-l fac e ca aspectele transfrontaliere să beneficieze niște reguli minime și să construim niște punți între sistemele naționale. Acum, întrebarea. Statele membre respectă sau nu standardele dreptului internațional? Domnule Kirkhope, Tribunalele noastre naționale au răspuns la această întrebare, spunând nu. Și de aceea extradările nu funcționează în unele state membre și vă gândiți cu siguranță la Grecia, nu-i așa? Da. Justice uh, uh, DG has... Experții noștri sunt în Grecia pentru a ajuta la reformarea sistemului judecătoresc de acolo, care nu funcționează așa cum trebuie, ceea ce creează nesiguranță juridică. Deci noi ne-am dorit ca guvernul elen să aibă această reformă a justiției civile, dar și în alte privințe, pentru că încrederea în sistem încrederea atât de necesară în toate statele membre să poată fi restabilită. Da, în general ne îngrijorează modul în care legislația din domeniul azilului funcționează. Ne îngrijorează modul în care e pus în aplicare regulamentul Dublin iar colega mea, Cecilia Mastrom, se ocupă de această reformă. E foarte frustrată de acest proces și nu e deloc ușor și de aceea, cu siguranță, ar fi recunoscătoare pentru ajutorul dumneavoastră. Doamna Ernst, întrebarea privind Ungaria. dreptul familiei. Am vor, răspuns deja la această întrebare. Ce facem pentru a clădi acele punți în funcție de niște drepturi stabilite împreună? Cu siguranță v-ați dat seama că de fiecare dată când au existat cazuri de discriminare masă, de exemplu interzicerea paradelor gay, am luat cuvântul și nu doar în cazul Ungariei, ci și în alte state membre, pentru a transmite treptat, treptat mesajul că această formă de discriminare nu e acceptabilă sub nicio formă. Protecția datelor, întrebarea, chestiunea germană. Când am analizat regulile de protecție a datelor în diferitele state membre, m-am uh, lăsat inspirată de exemplul cel mai bun și am luat cele mai bune reguli și proceduri și le-am inclus într-o regulă europeană unică care urmează să fie extinsă la toată lumea. Asta înseamnă că regulile atât de puternice pe care le are Germania vor deveni reguli europene și cred că așa trebuie să începem să pornim de la pragul superior și sunt sigură că Parlamentul mă va ajuta la discuțiile care urmează pentru a menține acest standard ridicat. Vă mulțumesc, doamnă comisar. După cum am spus azi dimineață, avem o reuniune extrem de încărcată. Reuniunea coordonatorilor e la 12 jumate, la 2 începem o audiere privind situația din Ungaria, care va dura 4 ore și jumătate. De aceea vă rog să dați dovadă de înțelegere. Vă dau cuvântul pentru a doua rundă de întrebări, însă vă rog să vă limitați strict la două minute fiecare pentru a putea reuși să terminăm. Com doamna comisar Reding va și răspunde la această rundă de întrebări. Eu deci vă rog să vă pregătiți să vorbiți maxim două minute. Domnul Alvaro. Uh, excuse me, Mrs. Gall, you go ah, first. Zum Nu, no, doamna Galler, îmi cer scuze, spune doamna, domnul președinte. Începe doamna Galler. Vreau să intervin pentru că există o serie de teme foarte importante discutate aici. Sunt de acord cu dumneavoastră, doamnă comisar, Comisia Europeană este gardianul tratatelor europene. Sunt absolut convinsă că veți face tot ce trebuie, tot ce puteți face, cel puțin din acest punct de vedere. Nu există niciun fel de îndoieli cu privire la uh, la uh, încercarea dumneavoastră de a apăra tratatelor. Însă, dați-mi voie să vă spun că, spre deosebire de cele pe care tocmai le-ați spus, ar trebui să știți că au fost deja găsit, uh, construite noi adăposturi pentru persoanele uh, fără adăpost. 600 de noi adăposturi au fost create în ultimele uh, luni. În cadrul guvernului există o persoană care se ocupă special de aceste persoane. Colaborarea dintre guvern și organizațiile non-guvernamentale funcționează foarte bine pe baza fondurilor guvernamentale. De asemenea, doamna, domnul președinte intervine. Deci, doamnă Gale, aceasta este o rundă de întrebări adresate Comisiei. Deci eu vroi, vă dădusem cuvântul pentru a, da, a adresa o întrebare. Da, beneficiez de acest timp de vorbire și uh, vreau să comentez lucrurile acestea absolut uh, uh, imposibile care sunt uh, spuse în sânul acestei uh, ședințe. Nu pot să înțeleg de ce oamenii care vorbesc despre, un anumit, uh, despre o anumită temă nu analizează mai întâi de toate respectiva temă. De ce se proferează o serie de acuzații, acuze, înainte ca datele să fie cunoscute într-adevăr. Și da, doamnă comisar, aveți dreptate, avem nevoie în Uniunea Europeană de organisme care să evalueze uh, diferitele situații, diferitele legi. De asemenea, e nevoie așadar de organizații care să poată, într-adevăr, duce la bun sfârșit aceste responsabilități. Vă mulțumesc foarte mult! Vreau să-i dau cuvântul domnului Alvaro, dar doamna Vix Rom are un punct de procedură. Da, e unul foarte, foarte important. Nu vreau să încep aici o dezbatere cu doamna Gal. Eu vreau să port un dialog cu doamna comisar. Am apreciat dialogul pe care l-am avut cu doamna comisar, dar mi se pare absolut inadmisibil ca Kinga Gal să mă atace. E prea bine că ați creat uh, adăposturi, dar asta nu înseamnă absolut nimic în contextul în care uh, în Ungaria s-a promulgat o amendă de 445 de euro care trebuie să fie acuzat, să fie plătită de persoanele fără uh, post. Sunteți pur și simplu o marionetă a guvernului Alva, uh, îmi cer scuze, Orban. Domnul Alvaro are cuvântul. Vă mulțumesc. Iată ce ne va aștepta în cursul după amiezii. E, e foarte important că, într-un final, uh, avem parte de ceva dinamism în uh, comisia noastră. Sunt membru al acestei comisii de 8 ani de zile. E absolut uh, inadmisibil ca doar 10% dintre membrii comisiei să fie prezenți în momentul în care doamna comisar vine în vizită. Mi se pare absolut penibil. Și mă gândesc acum la toate grupurile par- uh, parlamentare, inclusiv la cel pe care îl uh, reprezint. Trei teme. Protecția datelor, Ungaria, extremismul. Înțeleg intențiile Uh, care stau în spatele regulamentului privind uh, protecția datelor. Am tot purtat discuții cu uh, diferiți actori cu privire la uh, acele aspecte care trebuie să fie tratate cu mare atenție de către noi în contextul acesta general al protecției datelor. Ar fi bine ca rezultatul uh, pe care îl vor, vom obține să fie într-adevăr unul solid, care să nu fie deloc contraproductiv. Există multe aspecte pozitive, dar există multe alte aspecte legate de protecția datelor care trebuie să fie rezolvate. Unele definiții sunt pur și simplu goale, lipsite de sens, sunt vagi și în același timp după numărul mare de acte delegate nu poate decât să ne, să ne umple de tremeri, temeri. Ar fi uh, bine ca toate reglementările noi să nu genereze o povară administrativă suplimentară companiilor care uh, primesc aceste date și se ocupă de stocarea și mai apoi de prelucrarea lor. Ar fi bine ca această povară administrativă să nu fie crescută, cu atât mai mare cu cât o astfel de povară administrativă ar fi absolut contraproductivă pentru companiile care sunt mai mici de 250 de um, angajați. De asemenea, eu îmi dau seama că e greu să incluzi în acest regulament absolut toate aspectele necesare, dar eu sper din tot sufletul, asta dată, dată fiind, uh, dat fiind termenul temporal foarte scurt în care trebuie să lucrăm, însă vom încerca cu toții să, bineînțeles, să aducem în discuție toate aspectele necesare. În al doilea rând, Ungaria. Vom discuta și în după amiaza aceasta despre Ungaria. Um, sper din tot sufletul că veți putea introduce o procedură conform articolului 711. Mi se pare absolut îngrozitor faptul că nu, nici măcar nu a, evaluăm acele situații în care, în mod absolut evident, au fost încălcate drepturile fundamentale. E, e absolut uh, inacceptabil ca acest aco- uh, articol să nu fie uh, într-adevăr folosit pentru introducerea unui, uh, unui, unei proceduri, pentru că situația de acolo este absolut inadmisibilă. Și în ceea ce privește extremismul acum, a treia temă, mi-aș dori să colaborez strâns cu Comisia. De ce? Pentru că am putut să-l conving pe Martin Schulz să creeze încă un dosar pentru vicepreședinți. Am considerat că lucrul acesta este foarte important. Este vorba despre un dosar care se ocupă de extremismul în Europa. Mă refer la anarhiștii din uh, Grecia, dar și la fasciștii din Ungaria, Olanda, Finlanda, Germania, etc. Deci ne referim la toate aceste categorii. Și Dat fiind uh, faptul că am doar două minute la dispoziție, trebuie să, trebuie să închei aici. Vă mulțumesc foarte mult, domnule Alvaro. Da, cred că aveți dreptate. Membrii Comisiei Libe au datoria de a face tot ce le stă în putință pentru a ajuta Comisia să facă tot ceea ce poate. Suntem vreo 20 în sală, poate nu, nu suntem neapărat 10% dintre membrii în sală, dar totuși uh, prezența este foarte, foarte slabă. Cu siguranță va trebui să discutăm lucrul acesta în curând. Sper din tot sufletul că prezența va fi mult mai uh, bogată în timpul audierii de după amiază. Doamna Flötră. Mulțumesc frumos. Uh, vreau să fac o observație uh, mai întâi referitoare la uh, persoanele de etnie rom. Ați spus cât de puternic ați reacționat în urma evenimentelor din vara lui 2010 din Franța și urmarea acestui fapt Franța și-a adoptat, adaptat legislația ca atare, de, deci, dar Trebuie să vă spun totuși că în 2011 în Franța au avut loc și mai multe expul- expulzări ale romilor bulgari și români decât în 2010. Deci practicile rele continuă. Vedem că de la o zi la alta Comisia adună planurile de acțiune naționale elaborate de statele membre. Nu știu dacă toți uh, au elaborat aceste planuri și nu știu dacă aveți comentarii în acest sens. Uh, dar eu îmi spun că dacă vrem să fim serioși vis-a-vis -vis de aceste planuri de incluziune a romilor, în ceea ce privește țările care păstrează măsuri tranzitorii pentru accesul la piața muncii, trebuie să acționăm la fel de puternic, pentru că este o, o un obstacol insurmontabil în fața incluziunii acestor persoane. Dacă împreună cu colegii noastre comisari puteți lucra uh, puternic la acest dosar, ar fi excelent. A doua problemă se referă și știți că Parlamentul a observat că în statele membre s-a uh, avansat foarte mult. Îmi cer scuze, Parlamentul nu a observat uh, problemele existente în statele membre vis-a-vis de uh, persoanele suspectate de uh, terorism și Parlamentul a depus uh, un dosar de urmărire vis a -vis de raportul FAVA. Vă mulțumesc pentru disponibilitatea de a coopera cu Parlamentul în acest sens și aș vrea să știu în uh, programul nostru de lucru pentru anul în curs ce fel de măsuri de inițiativă doriți să puneți în aplicare, pentru că de la acest raport FAVA, grație tenacității jurnaliștilor, avocaților, victimelor și ONG-urilor, au um, apărut informații noi care necesită noi inițiative ale Comisiei și în special ale dumneavoastră, doamne uh, Rending. Uh, Mulțumesc, Alfano, două minute, Alfano, cer scuze. Mulțumesc, domnule președinte. Eu vreau să revin asupra anumitor puncte. Sper să nu fiu nici eu victima unor atacuri dezagreabile. Să nu uităm că uh, reuniunea este transmisă și pe internet. Ceea ce a spus uh, domnul Alvaro este destul de neplăcut. Uh, într-adevăr, suntem o reuniune, uh, e o întâlnire importantă, dar suntem foarte puțini uh, prezenți. Mulțumim doamnei comisar pentru că este prezentă și împreună cu Digi Justice a ținut seama de problemele de criminalitate. Mă ocup chiar eu de acest dosar. Săptămâna trecută uh, am discutat chiar despre acest lucru și am trei întrebări să vă pun, doamnă comisar. Mai întâi, în prezent, în Comisia Libe, am discutat despre o propunere a șapte state membre cu privire la uh, avizul de interesante pentru migliorare la cooperație. Ordinul European de Anchetă. Este un dosar foarte important pentru problema cooperării judiciare. Însă, uh, eu cred că trebuie uh, să se evalueze mai multe uh, elemente. Comisia a efectuat un studiu de impact în acest sens, așa cum este necesar pentru un studiu atât de important. Și o altă întrebare. Ce va face Comisia vis-a-vis -vis de uh, informarea judiciară? Mă refer la lupta împotriva criminalității organizate. Și ieri, la Liege, S-a arestat, s-a, a fost arestat un... Uh, Ad altri colleghi, se la Commissione intende attivare l'articolo 7... Un membru al uh, grupului uh, Cosa Nostra. vis a -vis de încălcarea drepturilor omului în Ungaria, nu e vorba doar de o problemă în Ungaria, e vorba de uh, probleme rasiste și xenofobe uh, care se confruntă toată Europa. Chiar și aici uh, au existat membri condamnați pentru comportamente rasiste și xenofobe. Să nu uităm acest lucru. Mulțumesc, doamna Iaroca. Mulțumesc. Nu știu. Mulțumesc pentru angajamentele dumneavoastră și pentru tot ce ați spus aici. Aș vrea să menționez câteva lucruri în legătură cu cei 40 de milioane de europeni care sunt cei mai nevoiași și pentru care Parlamentul a întocmit acel plan de acțiune Roma. Însă știți că nu e vorba doar de romi europeni, ci de toate uh, categoriile de oameni vulnerabili. Vorbați despre cetățenia europeană, despre consolidarea drepturilor lor și a obligațiilor lor. E o chestiune foarte importantă. Dumneavoastră ați jucat un rol important în ceea ce privește soluționarea problemei liberii circulație. De asemenea, e important, ați creat și locuri de muncă prin uh, microplanurile regionale și, de asemenea, directiva propusă acum recent îi poate ajuta pe acești 40 de milioane de oameni. Ceea ce e important e să nu fie manipulați cetățenii europeni în legătură cu ce se întâmplă, deoarece pot apărea mari tensiuni etnice prin uh, informații înșelătoare. E important să combatem extremismul, dându-le un loc de muncă acestor oameni și un glas. Nu e bine ca politicienii să vorbească numele lor. Romii trebuie să fie implicați de la început, la fel ca și cei nevoiași. Doar așa se înțelege problema și doar așa proiectele respective pot fi puse în practică și monitorizate și atunci vom vedea o imagine de ansamblu. Mijloacele de comunicare au un rol important în ceea ce privește o prezentare obiectivă a situației. Trebuie să ne asigurăm că nu um, aflăm doar despre o parte a situației, ci despre tot. Și trebuie să ne asigurăm că acești oameni pot vorbi, ei înșiși. Dumneavoastră vorbiți acum despre cum este combătut extremismul. Guvernul maghiar a introdus legea Euriform, care cred că ne poate ajuta pe toți. În Ungaria, declarațiile împotriva uh, romilor și atacurile au luat sfârșit atunci când Orban a introdus această lege uniform. Deci e un exemplu bun pe care îl pot urma și alții din Europa. Doamna Invel, două minute. I'll be very brief. Uh. Foarte succintă voi fi, domnule președinte. Am înțeles că la cererea ALDE, săptămâna viitoare în plenară, vom discuta o temă pe care am tot uh, corespondat cu grupul, cu cabinetul dumneavoastră, și anume uh, Legile americane sunt aplicate în Europa, ba mai mult decât atât, ele sunt mai degrabă folosite decât legile corespondente europene. Mă refer la legile, legile cu privire la protecția date, datelor. Uh, dumneavoastră mi-ați răspuns că da, așa stau lucrurile, dar nu putem interveni. Uh, Uh, săptămâna viitoare sper că vom afla cum putem într-adevăr interveni și cum ne putem asigura că în Europa în vigoare sunt doar legile europene și nu legile statelor terțe. Și uh, în al doilea rând, în ceea ce privește uh, căsătoriile și parteneriatele între persoanele de același sex. Ați spus că um, Comisia Europeană nu are niciun fel de competențe în ceea ce privește dreptul familiei, dar dumneavoastră totuși sunteți membri ai unei inițiative care vizează drepturile homosexualilor. Ei bine, pornind de această calitate de membru, oare nu ați putea schimba lucrurile? Urmează domnul Sarius Volski. Vă mulțumesc, domnule uh, președinte. Partidul lui Wim Wenders din țările de jos este unul cu atitudini xenofobe, cât se poate declar. A constituit un site pe internet un site pe care cetățenii sunt uh, rugați să transmită o serie de, o serie de informații, experiențe cu privire la um, toate cazurile uh, ilegale sau neplăcute care implică cetățeni din estul Europei. Uh, de asemenea, se propune expulzarea cetățenilor este europeni din Olanda. Vreau să întreb dacă Comisia are de gând să facă ceva pentru a contracara asemenea uh, asemenea mișcări. Din 200.000 de Uh, lucrători străini în țările de jos, doar 1% sunt uh, șomeri. Deci, prin urmare, astfel de discursuri sunt pur și simplu anacronice. Nu ar trebui să aibă loc în momentul, să fie ținute în momentul de față. Domnul Brons, am înțeles că sunteți îngrijorați de activitățile guvernului uh, Orban ceea ce privește reducerea, mă rog, diferitele modificări de Constituție, etc. Dar oare de ce nu vă îngrijorează situația din Belgia, unde se, sunt interzise o serie de uh, partide politice? De, de asemenea, de ce nu vă îngrijorează situația din uh, Germania, de ce nu vă uh, îngrijorează faptul că în uh, Franța se promulgă o lege cu privire la gen genocidul împotriva armenilor și această lege încalcă pur și simplu drepturile și, de asemenea, Constituția turcă. De ce oare nu vă îngrijorat situațiile din 2006 uh, din uh, Ungaria, în momentul în care s-au organizat tot felul de, de demonstrații violente. Uh, vorbiți de asemenea despre extremiști, dar văd că dumneavoastră înțelegeți prin extremiști tocmai acei pop, politicieni care încearcă să promoveze libera, libertatea de expresie. Dumneavoastră vorbiți despre implementarea Cartei Drepturilor Fundamentale. Uh, Guvernul Regatului Unit și a considerat că are posibilitatea de a opta, a avea posibilitatea de opt-out. Domnul Duff a cercetat situația și a constatat că această clauză de opt-out este absolut lipsită de sens, este lipsită de uh, de vreun fundament. De asemenea, Polonia se află în același uh, caz, în aceeași situație. Oare uh, britanicii și polonezii au fost mințiți de către Comisia Europeană în momentul în care li s-a vorbit despre clauza de opt-out care s-ar aplica în cazul lor? Vă mulțumim. Acum îi dăm uh, Uh, cuvântul doamnei Reding, nu înainte de a-i mulțumi pentru răbdarea de care a dat dovadă. Știm că are o agendă foarte încărcată, dar cu toate acestea uh, este dispusă să răspundă la întrebările noastre. Aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. O să mă limitez la două minute. Discuțiile despre Ungaria vor fi în această dupămază și sper ca în urma acestor discuții Parlamentul să se hotărască dacă vrea să declanșeze articolul 7, pentru că are această posibilitate. Protecția datelor. Cu siguranță vom începe dezbaterea de-abia acum, deci nu vreau să intru în detalii, sunt foarte de multe de spus, sunt foarte multe de analizat. Trebuie să fie un dosar pregătit foarte bine, care de-abia începe. Am vorbit deja despre libertatea de circulație și despre problema romilor. Uh, Și pe baza planurilor națiun, naționale de acțiune vom avea posibilitatea de a dezbate acest subiect în detaliu. O întrebare la care nu am răspuns deja se referă la raportul FAVA și CIA. Împreună cu colega mea, Cecilia Malmström, am exercitat presiune politică asupra statelor membre pentru a clarifica situația. Multe state membre se as- se ascund uh, după documentele de serviciilor secrete pentru a nu uh, ne prezenta aceste informații. Problema privind uh, formarea magistraților. Este, se numără printre acțiunile foarte hotărâte pe care le-am uh, întreprins. 700.000 de magistrați vor fi format în perioada următoare. Uh, Eurojust va fi și uh, consolidată. pentru colaborarea cu um, procurorii, iar uh, problema spălării banilor și alte probleme asemănătoare vor fi acoperite de uh, noi propuneri uh, legislative referitoare la definiții și uh, pedepse minime. Patriot Act va fi și uh, el pe ordinea de zi. Știți că este vorba de o problemă de drept internațional. Uh, și suntem de părere că dreptul european trebuie aplicat în Europa, iar dacă există probleme de extradare sau de informații, atunci trebuie adus în discuție acordul MLA. În ceea ce privește discriminarea lucrătorilor în țările de jos, Eu și colega mea am uh, a întreprins o acțiune comună um, adresată guvernului țărilor de jos în acest sens. Președintele, vă mulțumim uh, pentru concizie și pentru efortul dumneavoastră de a rămâne alături de noi până la sfârșitul reuniunii. Mulțumim și întreperților pentru generozitatea de care au dat dovadă Mulțumim și, fără să mai stăm uh, pe gânduri, trecem la reuniunea coordonatorilor, pentru că nu avem nicio secundă de pierdut. Mulțumesc!